Okay, colleagues and uh, friends, perhaps we can look to uh, make a start. It's, uh, it's fine. Stimați colegi, haideți să începem. E 5 și 15 și 5 minute. Deci e vremea să începem. Vă să seama că nu sunt doamna Gresle, dar domnia sa nu ni se poate alătura astăzi, va trebui să o înlocuiesc eu. Vedeți că avem o ordine de zi tare încărcată, pentru ședința de astăzi, o serie de discuții importante depurtate și conform uh, um, programului avem uh, câte 30 de minute pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi. Prin urmare, vă rog de la bun început să respectați timpul care vă este alocat. Trecem acum uh, direct la ordinea de zi. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Ați primit această ordine de zi prin e-mail și cred că nu există comentarii deci o considerăm adoptată. Urmează comunicările președinției. În cont news vedeți regimul lingvistic și vedeți de asemenea că ședința noastră este transmisă prin internet. Cu siguranță milioane de europeni sunt lipiți de ecranele computerelor lor și ne, urmez, ne urmăresc cu atenție. Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul special al Curții de Conturi. Este vorba despre negocierea de către Com Comisia Acordurilor de Parteneriat și a Programelor pentru perioada 2014-2020 în domeniul, în domeniul politicii de coeziune. Domnul Balco este reprezentantul Curții de Conturi pe tema aceasta și, prin urmare, îi dăm cuvântul de la bun început pentru prezentarea domniei sale. Mulțumesc. Bună ziua, domnule președinte, domnule director, domnule raportor, doamnelor și domnilor. Sunt încântat să prezent, prezint raportul special 2 din 2017 al Curții de Conturi, în care am examinat dacă Comisia Europeană a negociat într-o manieră eficientă acordurile de parteneriat și uh, programele operaționale pe 2014-2020. Ne întrebăm dacă finanțarea din fondul de coeziune Uh, este aliniată mai bine priorităților din strategia UE 2020. Am uh, încercat de asemenea să evaluăm uh, justificațiile intervențiilor din perspectiva nevoilor de investiții și a rezultatelor scontate. Acest raport va fi urmat în cursul anului de un raport care se referă la condiționalitatele ex ante și la rezerva de performanță. Acordurile de parteneriat între Comisie și statele membre sunt uh, planuri de investiții strategice în care statele membre își indică prioritățile în materie de cheltuieli din fondurile europene structurale și de investiții. Au fost negociate în 2014 și în decembrie 2015 Comisia negociase deja 387 de programe operaționale pentru FEDER, SF, FSM, cer scuze, și uh, Fondul de Coeziune. am uh, negociat toate aceste, am uh, analizat uh, o parte dintre aceste programe operaționale și aceste acorduri de parteneriat și am încercat să vedem în ce măsură acestea sunt adaptate priorităților Uniunii Europene. Din păcate, nu, Comisia nu a reușit să, să finalizeze aranjamentele între fonduri și nu a reușit să vină cu o definiție clară pentru output și results. Aceste definiții ar fi esențiale dacă ar fi ca programele să poată fi comparate. Mai mult decât atât, numărul mare de indicatori și nevoia de date complementare pentru stabilirea impactului fondurilor europene aduc cu sine riscul unei proveri administrative sporite. Și acum trec la detalii. Mă voi referi în primul și în primul rând la proces. Pro pachetul legislativ pentru coeziune a fost adoptat în decembrie 2013, adică 5 luni mai târziu decât în cazul perioadei anterioare de programare dar cu toate acestea, uh, statele membre au depus programele operaționale la timp și acestea au fost adoptate de către Comisie în 5 luni, adică cu o lună mai puțin decât uh, uh, perioada necesară în perioada de programare anterioară. Încă din 2012 Comisia a început negocierile sumare cu statele membre și de asemenea au, Comisia a provocat o serie de uh, recomandări, eh, document, documente care conțineau eh, recomandări legate de atingerea de către statele membre a obiectivelor UE 2020. Și de asemenea, în aceste documente erau menționate prioritățile europene de finanțare. Majoritatea statelor membre au depus eh, programele operaționale la timp și acestea au fost adoptate mai apoi, după cum spuneam, de către Comisie. Negocierea programelor operaționale între Comisie și statele membre au, a fost mai uh, dură decât în perioada anterioară. De ce? Pentru că se venea cu noi uh, cerințe, precum uh, condiționalitățile ex ante sau cerința uh, Uh, sau problemele IT, necesitatea unor autorizați, autorizații multiple din partea Comisiei și, de asemenea, uh, se mai punea și problema calității inițiale a programelor depuse de către statele membre. Pe baza acestor observații, recomandăm ca propunerile legislative pentru uh, Uh, coeziune post-2020 uh, să fie depusă la timp, să fie prezentată la timp, pentru ca negocierile să poată fi încheiate la timp. În al doilea rând, în ceea ce privește axarea cheltuielilor din fondurile europene pe uh, prioritățile europene, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, aceste obiective tematice pot fi finanțate corect, conform programelor operaționale. Uh, aceste plane, planuri uh, naționale țin într-adevăr cont de obiectivele europene și uh, prezintă necesitățile de investiții la nivel de state membre. Concentrațiile tematice au fost chiar depășite în cursul exercițiilor. Asta datorită uh, uh, contribuțiilor uh, existente la nivelul autorităților europene și celor uh, naționale. În plus, uh, toate planurile au dovedit clar care sunt aspectele care trebuie să fie finanțate, în plus, atât din fondurile europene cât și din, cele, din bugetele naționale. Statele membre au reușit să vină cu o logică mai robustă de intervenție. Dar, din păcate, există în continuare uh, probleme legate de punerea în aplicare a programelor operaționale. Există în continuare state membre care folosesc derogații și uh, informațiile financiare, din păcate, uh, acumulate, nu ne permit să vedem dacă obiectivele sunt într-adevăr atinse sau nu. Pe baza acestor uh, observații, recomandăm uh, statelor membre să prezinte Comisiei datele financiare necesare pentru ca aceasta, din urmă, să, să verifice uh, atingerea obiectivelor tematice. De asemenea, recomandăm Comisiei să se asigure că fondurile de investiții strategice sunt într-adevăr alocate pentru atingerea de obiective strategice. Și acum trec la punctul cel mai important al raportului nostru, și anume complexitatea programelor operaționale 2014-2020. Acestea rezultă dintr-o combinație din următoare, o combinație a următoarelor, următorilor factori. Numărul de priorități menționate de către statele membre, numărul de priorități uh, stabilite de către regiunile incluse în programele operaționale. Și vă invit aici să vă uitați la Uh, matricea pe trei uh, dimensiuni de la pagina 89 din raportul nostru. Și veți vedea că uh, nu avem a face de aici cu simplificare. Mai mult decât atât, există sisteme și mecanisme de monitorizare a diferitelor fonduri europene diferite și, prin urmare, nu putem să evaluăm, într-adevăr, atingerea obiectivelor. Domeniile în care se fac investițiile sunt, într-adevăr, cele prioritare, dar cu toate acestea, uh, finanțările pot fi făcute din diferite, din diferite fonduri, iar aceste mecanisme de evaluare fiind diferite, vom avea, bineînțeles, probleme în a monitoriza progresul, pentru că nu e clar care sunt uh, fondurile alocate de unde pentru atingerea uh, obiectivelor. Avem probleme în special cu Fondul European de Dezvoltare Regională. În plus, Aș vrea să vă invit să vă uitați la pagina 74, cifra 50, care sunt, este elogventă în acest sens. Veți vedea aici că există o serie de uh, slăbiciuni, dar și o serie de uh, uh, avantaje ale in, uh, indicatorilor de performanță comuni. Din păcate, uh, s-au stabilit o serie de indicatori comuni la nivel european și uh, s-a sub, acest număr deja mare s-a sub, a fost suplimentat prin introducerea unor indicatori specifici la nivel na- național și nivel regional. Colectarea datelor în cazul acestor indicatori este foarte dificilă. Costurile sunt mari din punctul nostru de vedere. În plus, nu există o definiție comună pentru output și rezultat, result. Pentru uh, fondul uh, uh, soci, uh, fondul uh, social, uh, indicatorii se referă la atingerea unor obiective de dezvoltare economică și ocupare a locurilor de muncă. În cazul uh, Fondului uh, de Dezvoltare Regională, indicatorii se referă mai degrabă la cheltuielile bugetare. Deci, uh, e clar că nu, nu există o compatibilitate aici. Tocmai de aceea recomandăm Comisiei să vină cu o definiție comună Uh, în, pentru output și pentru result, aceste definiții ar trebui să fie incluse în regulamentul financiar și să fie aplicate pentru toate actele legislative care guvernează politica de coeziune după 2020. De asemenea, uh, dorim indicatori specifici uh, um, pentru output și respectiv pentru result, astfel încât să se poată evalua mai clar intervenția europeană. De asemenea, indicatorii specifici nu mai trebuie să fie folosiți în cazul în care uh, programele sunt modificate chiar în cursul perioadei de programare. În ceea ce privește impactul programelor, acesta va fi văzut în uh, cursul monitorizării uh, programelor, așa cum s-a făcut până în momentul de față, dar bineînțeles că totul ține de colectarea sistematică a datelor uh, și respectiv de uh, totul ține de statele membre. Cu toate acestea, indicatorii de rezultat pentru FEDER deocamdată nu ne arată rezultatele cu adevărat și proiectele nu vor putea să fie evaluate în cazul în care datele membre nu vor colecta pe bază voluntară toate aceste date. Dar datele acestea nu fac obiectul monitorizării continue și a verificării continue și tocmai de aceea cerem Comisiei să transmită bune practici statelor membre, bun practici cu privire la maniera uh, potrivită de evaluare. De asemenea, Comisia Europeană ar trebui să ajute statele membre să își schimbe politicile de monitorizare pe baza acestor bune practici. Uh, de asemenea, considerăm că o altă slăbiciune uh, majoră a sistemului uh, corect Uh, curent este lipsa acestor uh, programe naționale de monitorizare. Tocmai de acestea, acestea trebuie să fie dezvoltate la nivel național. Dar asta, bineînțeles, va genera o povară administrativă sporită și uh, urmează să vedem ce se va întâmpla cu datele astfel colectate. Și tocmai de aceea recomandăm Comisiei să utilizeze datele din rapoartele de punere în aplicare și în cazul în care lucrul acesta este necesar, uh, Comisia ar trebui să, in, să promoveze indicatorii de performanță pentru uh, uh obținuți sau uh, vizibili în și considerați a fi uh, in, importanți în perioada 2014-2020. În ceea ce privește Uh, finanțarea uh, politicii de uh, coeziune post-2020, e nevoie de indicatori cât se poate declar dacă e ca această politică să continue și să fie în continuare încununată de succes. În încheiere aș vrea să vă spun că în anii 2000 2014-2020, Comisia a, a reușit într-adevăr să negocieze acorduri de parteneriat de calitate, a sporit de asemenea uh, ob, uh, orientarea înspre obiectivele UE 2020, dar din păcate aceste acorduri continuă a fi foarte complicate și din, uh, de aceea măsurarea performanței este dificilă. Mulțumim foarte mult! Domnule Balco, îi dăm cuvântul acum raportorului nostru, domnul Pirinski. I'd like to thank Raportor Balco. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc domnului Pirinski, domnului raportor, pentru calitatea prezentării sale, care într-adevăr arată care este principala idee cu acest raport. Domnule președinte, dragi colegi, Aș vrea să vă spun că examinarea pe care o facem astăzi, <clears throat> dar și cea de săptămâna viitoare, și apoi raportul special privind uh, condiționalitatea ex ante, sunt extrem de oportune. Cel al șaptelea forum al coeziunii are loc chiar în acest moment, organizat de comisie și este foarte clar că politica de coeziune este recunoscută, pe de o parte, ca cel mai important factor de investiții în Uniunea Europeană și, în același timp, e vorba de ceva ce tre- trebuie pus unei reforme majore, deci cu siguranță există astfel de provocări când vine vorba de renovarea acestei politici pentru 2020 și după. Aș merge direct la subiect, la recomandări, la problemele identificate în acest raport special, în condiții în care consider că sunt chestiuni care trebuie să fie luate în considerare tocmai după 2020. Prima serie de elemente se referă la momentul sau momentele din timp uh, alese, Curtea de Justiție spune că uh, Comisia trebuie să se asigure că propunerile pe coeziune trebuie să fie introduse la timp pentru a da suficient timp pentru negociere, având de vedere experiențele duraroase din trecut, mai ales din înainte de 2014 și, în plus, cu resurse tot mai puține, și cu o complicitate tot mai mare a acestui program. Mai mult decât atât, Comisia are obligație cât se poate de clară, conform articolului 205 eh, din cadrul financiar multianual, să propună acest cadru înainte de 1 ianuarie 2019, următorul cadru de eh, financiar multianual, în condițiile în care Comisia apoi trebuie să propună un pachet uh, legislativ pe măsură, imediat după data menționată mai sus. Iar reacțiile Comisiei trebuie să fie examinate cu un ochi cât se poate de critic, aș spune eu, deoarece am auzit și se pare că așa stau lucrurile, uh, că Comisia nu va putea să uh, își prezinte cadrul uh, CFM pe 1 ianuarie 2018, așa cum se așteaptă lumea. Poate că sunt niște așteptări, poate sunt alte explicații, dar apoi spune că pachetul legislativ va veni de-abia după aceea, dar nu imediat după prezentarea CFM-ului și acest lucru este cât se poate de îngrijorător. Și atunci mă întreb care este comisia, poziția comisiei astăzi ce va face până 1 ianuarie și după 1 ianuarie 2018, ce facem cu cadrul legislativ. Iar în documentul de lucru, la aliniatul 4, documentul meu de lucru, noi spunem așa, să se propună imediat după prezentarea CFM și pachetul legislativ respectiv. Deci, imediat după. Avem nevoie o reacție clară din partea Comisiei. Ce va face Comisia față de aceste recomandări ale curții, care sunt extrem de clare, pentru o introducere la timp a unui instrument vital pentru politica de coeziune de după 2020. A doua recomandare se referă la uh, uh concentrările tematice și prioritățile tematice. Comisia a acceptat aceste recomandări, însă mai rămân niște semne de întrebare deoarece în raport se face trimitere la o comunicare a Comisiei din decembrie 2015 care vizează maximizarea fondului, fondurilor ESI pentru creștere și ocupare. E vorba de articolul 63 din uh, regulamentul CPR. Comisia se angajează să aducă aceste informații în legătură cu contribuția fondurilor la obiectivele menționate și vreau să spun că la Comisia Ocupare am avut o opinie extrem de amplu împărtășită de îngrijorare și de surpriză și uimire legată de faptul că Comisia a prezentat uh, o comunicare legată de negocierile pe marginea acestui program fără niciun fel de critică sau autocritică în legătură cu modul în care fondurile chiar au reușit să ducă la îndeplinirea obiectivelor respective. Și atunci avem această a doua recomandare care este mult mai clară și care trebuie neapărat să stârnească o uh, reacție din partea Comisiei pe aceste concentrări tematice și apoi recomandarea 3, care și trebuie să fie subliniată, legată de terminologie și definiție. Ce facem cu acestea? Faimoasele output și result. Comisia spune că această recomandare poate fi acceptată în perspectiva sa, dar spune, pe de altă parte, că în această etapă Comisia nu poate să se angajeze clar în legătură cu tehnologia și pro- din propunerea de după 2020 Aici vorbim despre um, CFM și mai vorbim de o perioadă în care suntem la sfârșitul mandatului și așa mai departe. Există un context anume și astfel Comisia trebuie să ne spună foarte clar ce vrea să facă și cum să facă cu aceste definiții uh, result și output pentru că uh, dacă nu ne învârtim în și nu putem să evaluăm în ce măsură politica de coeziune funcționează așa cum trebuie. Recomandarea 5 pare să fie acceptată direct uh, de comisie, fără observații. E vorba de indicatorii comuni din analiză pentru identificarea cel mai relevanți indicatori pentru studiul de impact și apoi bunele practici și și tentația asupra legiferării. Iată prezentarea mea până acum uh, și m-aș opri asupra recomandării numărul 6, care spune că mm, Comisia Executivă trebuie să uh, promoveze acel benchmarking marking, și o performanță care să ducă la o creștere a resurselor și a rezultatelor. Comisia a comentat pe larg de ce nu e fezabil, de ce e imposibil din perspectiva ta să fac acest lucru, poate cu anumite excepții, însă totuși, domnule președinte, un fapt este clar. Uh, rezoluția Parlamentului a recomandat ceva în acest sens, rezoluții din trecut, și anume că trebuie să vedem cum aceste uh, aceste sume alocate chiar uh, sunt alocate pentru niște activități menționate. Am vorbit apoi despre scepticismul crescut cu care sunt întâmpinate anumite politici UE, mai ales uh, cele de coeziune, problema populismului, anumite mentalități care sunt din ce în ce mai uh, Uh, pregnante în cadrul uh, clasei politice care încet, dar sigur, ne, ne împing spre argumentare ne, uh, critică față de politica de coeziune și de rolul acestuia și atunci Comisia trebuie să știe foarte clar și să spună foarte clar ce rezultate obține această politică de coeziune în termeni cât se poate de concreți. În sfârșit, ar mai fi trei chestiuni uh, mai generale și transversale. În primul rând, simplificarea. Simplificarea nu s-a întâmplat pur și simplu în ultimii ani și la motivul acestui raport s-a spus că uh, termenii și timpul au fost uh, respectate, dar uh, cu foarte multă complexitate și uh, cu foarte multă hârțogărie. Și nu avem nevoie de așa ceva. Din potriva, avem nevoie de simplificare și iar simplificare. O provocare urgentă. Apoi, uh, accesul, accesul la fonduri. Modul cum poate fi el, într-adevăr, realizat. Mulți se plâng că nu pot să acceseze fondurile și asta ar trebui direct abordat ca problemă și să se învățească lucrurile. Și apoi, cum să facem asta într-un mod sau într-un cadru strategic? Pentru că peste... În ultimii ani am vorbit despre 2020, despre jaloanele pe care le-am propus de atins până atunci, dar ce facem după 2020? Avem așa un viitor uh, uh, nedefinit și dacă e să mă iau după anumite semne, așa din aer, uh, cred că avem nevoie de niște lucruri foarte clare de precizări și sperăm că le vom avea de la domnul Juncker în septembrie. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare cât se poate de completă. Aș cerut sau ați spus comisiei o serie de întrebări, vom da ocazia acesteia să răspundă mai târziu. Acum dau cuvântul membrilor care doresc să ia cuvântul Martina. Ca prima portă din umbră, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc și curții domnului Balco și domnului Pirinski pentru documentele lor atot coprinzătoare. Sunt de acord în general cu ce se spune aici și ce se, uh, ce se află și în documentul de lucru. Aș face câteva comentarii concrete, așadar. Sunt și eu uh, îngrijorată de acest această întârziere de 5 luni, așa cum o subliniază curtea, nu este un semnal foarte bun, cred eu. A fi bine pregătit și a fi pregătit la timp este, este singura cale de a cheltui banii așa cum trebuie și nu să te grăbești la sfârșitul perioadei de programare. Comisia, ca și colegiitor, trebuie să se asigure că toate acordurile de parteneriat pentru noua perioadă de programare sunt aprobate tot timpul, la timp, suficient de rapid și lucrurile să meargă înainte de următoarea perioadă de programare, pentru că aceste întârzieri se succed. Și mi se pare că lucrurile se repetă de fiecare dată, în fiecare perioadă de mm, programare. Poate că anumite negocieri informale cu statele membre ar, trebui, ar putea să înceapă chiar înainte de declanșarea cadrului propriu-zis, ar putea să arate care sunt problemele, care sunt lucrurile de îndreptat și așa mai departe. Mie mi se pare că uneori Comisia și statele membre nu prea au învățat din uh, uh, greșelile trecutului pentru că le repetă din nou și din nou problema absorpției fondurilor, uh, cheltuielile la sfârșit și alte probleme legate de perioada de programare. Poate că ar fi momentul să tragă învățăminte odată pentru totdeauna și atunci uh, aș uh, întreba comisia despre asta. Nu știu dacă comisia poate acum să spună ce înseamnă să tragă minte dar în sfârșit sunt destul de îngrijorată în legătură cu uh, cele mii de indicatori de performanță creați de statele membre care sunt mult mai numeroși decât indicatorii specifice ai programului. Și avem un număr ridicat de indicatori așadar, așa cum a spus și curtea, care înseamnă că vor uh, exista poveri uh, administrative suplimentare și cumva trebuie să rezolvăm acest lucru. Vreau să întreb comisia așadar cum stau lucrurile astăzi când vine vorba de armonizarea diferitelor indicatori de rezultate și dacă cumva pe viitor am putea să găsim un set unic, să avem un set unic de indicatori, de rezultate pentru toată finanțarea asta ar fi foarte bine. Și ultima întrebare pentru Comisie. Care sunt intențiile sale pentru a determina statele membre să uh, vadă ce eforturi fac statele membre pentru a implica cetățenii la toate nivelurile, acea faimoasă abordare de jos în sus. Pentru că noi, ca reprezentanți ai cetățenilor UE, uneori ne dăm seama că nevoile cetățenilor nu sunt luate în considerare atunci când se fac aceste acorduri de parteneriat pur naționale deseori. Comisia trebuie să se asigure că statele membre fac totul pentru a stimula această abordare de jos în sus. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Martina. S-au pus multe întrebări și domnul Popens, director general de la Comisie, ar putea să răspundă uh, aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Balco, de la Curtea de Conturi pentru acest uh, audit. Eu văd că apreciez munca Comisiei uh, în sensul că, deși am avut o aprobare târzie a unor fonduri, am reușit să recuperăm uh, timpul uh, pierdut din perspectiva Comisiei și e adevărat că am început și dialogul cu statele membre înainte de adoptarea propriu-zisă a cadrului, învățând din uh, lecțiile trecutului, așa cum s-a spus. Și asta în ciuda faptului că nu știam cât finanțare va primi fiecare pe ce program. Și cred că această abordare a dat roade. Este adevărat, da, că mai există probleme și complicații, însă este pentru prima dată când politica de coeziune arată că investițiile sale sunt țintite și că facem tot ce putem pentru a îmbunătăți eficiența cu impact asupra creșterii și ocupării peste tot în uh, regiunile și în uh, orașele și în satele noastre. Este pentru prima dată când putem să arătăm rezultatele planificate într-un anumit domeniu și apoi avem date agregate cu acești indicatori de performanță <clears throat> care să arate cam ce se preconizează ca rezultate cu aceste fonduri. Mai este adevărat un alt lucru și anume că am lucrat mult pe transparență și pe clara de anumite standarde, benchmarking. Avem acea platformă cu date deschise, open data, care are tot felul de informații, inclusiv locale. Așa am făcut de la începutul programului, când l-am, l-am uh, modificat și tot uh, introducem date în această platformă, inclusiv pe priorități și încurajăm unitățile noastre să uh, utilizeze această platformă Open Data <clears throat> ca să se vadă ce anumite ce părți din program uh, merg mai bine, care merg mai prost, putem face o serie de comparații și uh, vedem foarte bine unde se situează fiecare raport cu anumite standarde. Da, este un exercițiu complex, un cadru complex. Politica este complexă, nu uitați asta, și în uh, Europa 2020 se pune accentul pe concentrările tematice dar și teritoriale. Și iată de ce cadrul de performanță poate să fie un pic cam stufos, însă, pe de altă parte, facem evaluări ale acestui cadru, să știți, și lucrăm cu statele membre pentru a îmbunătăți lucrurile, raportarea, pentru a vedea care sunt jaloanele, care sunt indicatorii din program, cum se reflectă aceștia și, de asemenea, în fiecare an avem uh, rapoartele anuale de implementare care sunt uh, analizate de noi, apoi sunt trimise ca rezumat uh, tuturor celorlalte instituții și, într-adevăr, atunci Uh, când primim aceste rapoarte implementare de la statele membre, la sfârșitul anului Comisia face și un raport strategic. Și în acel moment cred că veți primi răspuns la o serie de întrebări pe care le-ați spus, veți vedea cum prioritățile au fost abordate și cum s-a abordat și consolidat concentrarea tematică. Comisia a avut acele 10 priorități care se acoperă mai mult sau mai puțin cu fondurile noastre dar, bineînțeles, trebuie mai bine legate lucrurile cu cadrul din semestrul european și avem și noi provocări în europeană, cum ar fi migrația, securitatea, apărarea. Și atunci nu trebuie să uităm că programarea noastră, așa cum este planificată, poate să fie și flexibilă ca să introducă sau să, ia, să țină cont și de acele provocări care tot apar în Uniunea Europeană. <clears throat> Îmbunătățirea performanței al cadrului respectiv și bugetar uh, sunt pentru noi, bineînțeles, o prioritate și facem tot ce este posibil pentru a aduna toate datele necesare, pentru a face analiza care se impune. Însă, privind spre viitor, este clar că Comisia are o idee bună privind finanțarea And this will be also the basis. Și sperăm că aceasta să fie baza pentru orice discuții viitoare, uh, pentru orice finanțare de la bugetul Uniunii Europene. Cam atât aș avea de spus acum uh, în legătură cu acest raport strategic uh, pe anul acesta și pot să vă asigur că avem o abordare cât se poate de concretă asupra programului de punere în aplicare. Nu e adevărat că nu am reușit simplificarea. La FETEC am redus cu 50% complexitatea programelor. Avem mai multe state membre care uh, implementează un program multifonduri, de exemplu statele baltice. Avem state uh, însă unde Constituția e foarte complicată, care pot aplica programe însă Uh, simplificate însă într-un mod diferit și de asemenea trebuie să ne dăm seama și că unele state membre trebuie să facă anumite reforme. Sunt unele state membre în care regiunile au o competență mai mare, uh, sunt state ca Franța, ca Grecia și deci, per total, cred că uh, am obținut o arhitectură foarte bună a programelor noastre. Vom încerca să facem tot ce putem, inclusiv pe viitor, Însă nu există niciodată o soluție unică pentru toți, pentru că fiecare stat membru e diferit. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Majoritatea întrebărilor au fost adresate comisiei, deci nu cred că are de spus multe raportorul. Domnule Balco, dacă doriți însă să faceți niște observații. No, I explain. Nu. Mi-am exprimat observațiile în discursul introductiv. Aș dori doar să adaug că la prima privire poate părea că acest raport e mai degrabă teoretic decât practic, însă, după părerea mea personală, trebuie să ne dăm seama că aceasta este baza cheltuirii fondurilor europene. Aș avea o, o opinie de adăugat personală în legătură cu viitorul și cu impactul Brexitului, pentru că mie mi se pare că toate cifrele uh, de la nivelul Uniunii Europene se vor schimba după Brexit. Și nu putem să uităm acest lucru. În al doilea rând, ce am subliniat și în discursul meu introductiv, este că suntem în curs de a finaliza un raport special privind acordurile de parteneriat 2. Acesta este numele de lucru al textului. După cum am spus, acest raport uh, se va referi la principalele probleme pe care le-am subliniat în raportul privind acordurile de parteneriat cum ar fi condiționalitățile și rezervele. Și cred că va fi o dezbatere foarte interesantă cu Comisia și aștept cu nerăbdare această dezbatere. Pentru că așa se va stabili baza viitoarelor cheltuieli de fonduri europene pentru viitor. Cam atât aș avea de subliniat în acest moment. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Balco. Domnul Pirinski, raportorul pentru concluzii. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Acum uh, am avea mai multe de spus pe aceste subiecte. Cred că reacția domnului director general adjunct este uh, foarte uh, surprinzătoare. Începând cu aspectele pozitive, aș spune că ce a spus domnia sa la început, uh, și anume că trebuie să se țină cont de negocierile din ace- dinainte de această perioadă ca să se uh, depășească problema întârzierilor și cred că acesta este un mod de a răspunde la prima întrebare a doamnei Dlabaiova. Și anume, teama că nu s-au învățat destule din trecut. Aici eu aș încuraja Comisia nu doar să se declare mulțumită de ce a făcut până acum, ci să aibă în vedere pregătirea unui plan anticriză foarte puternic, pentru că o criză va exista din cauza întârzierilor în CFM. Și apoi, iarăși, lucrurile se vor pripi, vor urma negocieri continue și așa mai departe. Mi se pare că această posibilitate este, din păcate, ignorată de comisie. Ar trebui însă să fim foarte preocupați de uh, uh, faptul că sunt toate probabilitățile ca situația să fie una foarte dificilă. Și aici uh, mă nemulțumește o concluzie care apare atât în documentul curții, dar și uh, în documentele comisiei, și anume faptul că competențele sporite ale Parlamentului sunt uh, o cauză a problemei și duc la lungirea calendarului de negocieri. Așa ceva nu este acceptabil. Care ar fi răspunsul? Să diminuăm competențele Parlamentului? Sau să lăsăm baltă cu totul implicarea acestuia? E, cred că este o mare neînțelegere, cel puțin. Și trebuie să se țină cont pe deplin de responsabilitățile Parlamentului, să se conlucreze între instituții și să se uh, execute mai bine politicile. Deci, uh, într-adevăr, în legătură cu calendarul, sunt unele uh, elemente încurajatoare în prezentarea comisiei, însă mai sunt și multe asupra cărora va trebui să revenim. Iar uh, unele idei au fost complet respinse de domnul director general adjunct, care a spus că nu, că nu e adevărat, uh, că nu s-a făcut simplificarea, pentru că s-a făcut. Sunt foarte intrigat, pentru că chiar titlul raportului, domnule președinte, este unul care arată că perioada a fost uh, respectată, însă complexitatea a crescut. Mă întreb dacă Comisia consideră că merită să se țină cont de acest raport până la urmă, dată fiind reacția sa. În al treilea rând, aș dori să vă atrag atenția și chiar să vă avertizez asupra următorului fapt. Domnul director general adjunct a vorbit despre provocările reprezentate de migrație, securitate, apărare și așa mai departe. Politica de coeziune nu are scopul, nu a fost creată pentru a răspunde la aceste provocări. Politica de coeziune este o politică de investiții pe termen lung și trebuie să aibă un cadru cu obiective pe termen lung și în mod clar aceste provocări vor trebui abordate prin politici uh, create special pentru rezolvarea lor. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Pirinski. Mulțumesc, domnule Pirinski. Aș vrea să spun și eu câteva lucruri acum în încheiere, pentru că pe lângă Comisia Cont sunt și membru la Comisia Regii. Și mă gândesc foarte des, și cred că și membrii comisiei noastre se gândesc la acest lucru, că auzim adesea vorbindu-se despre fondurile regionale ca fiind cea mai importantă investiție a Uniunii Europene pe plan economic, financiar, dar și politic. Pentru că principalul lucru pe care îl cunosc cetățenii despre Uniunea Europeană este bugetul său de finanțare. Deci orice comentarii, orice critici constructive facem, le facem pentru că vrem ca pe viitor politica de coeziune să fie ameliorată. Dorim să aibă finanțare, reprezintă o mare parte din CFM, dorim să fie uh, realizată la timp, dorim să fie cât mai simplă, dorim să fie mai bine țintită spre performanță și rezultate și vrem să le demonstrăm celor care se îndoiesc, pentru că sunt mulți care se îndoiesc în statele membre și din păcate sunt și la comisie unii, care cred că ar trebui să se schimbe politica de coeziune pe viitor, să se orienteze mai mult spre granturi, să folosească mai puțin bani și deci tuturor acestor uh, care se îndoiesc vrem să le demonstrăm că politica de coeziune are un viitor și că vrem să ne concentrăm mult mai mult pe performanță și rezultate. Și să spunem că ea dă rezultate pentru oamenii din Europa și că trebuie continuată, continuată într-un mod ameliorat pe viitor. De aceea cred că orice comentarii pe care le facem trebuie privite în acest context. Și o să închei aici acest punct. Trecem la punctul 4. Raportor este tot domnul Pirinski, dar înainte de a-i uh, da cuvântul ca să vorbească despre raportul special intitulat Protejarea bugetului de cheltuieli neconforme cu reglementările, am să îi dau cuvântul domnului Greten, membrul responsabil al Curții de Conturi, ca să ne prezinte comentariile sale. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimate domnule raportor, uh, stimați membri ai Comisiei Doamnelor și Domnilor. Am plăcerea de a vă prezenta astăzi raportul nostru special referitor la protejarea bugetului UE de cheltuielile neconforme cu reglementările în domeniul coeziunii. Una din misiunile cele mai importante ale Comisiei Europene este să se asigure că bugetul Uniunii Europene este cheltuit în funcție de regulile și reglementările stabilite. Astfel, Comisia are la dispoziție două instrumente principale, măsurile de prevenție, care uh, nu permit ca cheltuielile nereglementare să fie rambursate de la bugetul european înainte de efectuarea plății efectivă și corecțiile financiare care protejează bugetul european de povara cheltuielilor uh, greșite. În timpul auditului nostru am evaluat dacă aceste două instrumente folosite de comisie sunt uh, eficiente în protejarea bugetului european de cofinanțarea cheltuielilor neconforme cu reglementările în domeniul politicii de coeziune. Este vorba de 3, aproximativ 350 de miliarde de euro pentru perioada 2007-2013 și 2014-2020, adică aproximativ o treime din bugetul total al Uniunii Europene. Per total, am constatat că Comisia a utilizat în mod eficient măsurile pe care le are la dispoziție în perioada 2007-2013 pentru a proteja bugetul Uniunii Europene de cheltuieli neconforme cu reglementările. Am constatat că Comisia a utilizat măsuri de prevenție și corecții financiare mai uh, sporit în perioada 2007-2013 decât în perioada anterioară impunându-și măsurile într-un mod proporționat și concentrându-se statele membre cu cel mai mare grad de risc. Mai mult, acțiunile Comisiei au făcut presiune asupra statelor membre ca acestea să uh, trateze deficiențele din sistemele lor de gestiune și control. Dar problemele ce stau la baza măsurile, măsurilor uh, declanșate Uh, sunt adesea atât de complexe încât e nevoie de foarte mult timp pentru ca ele să fie rezolvate și deci măsurile de prevenție reprezintă un risc financiar semnificativ pentru statele membre. Așadar, pentru statele membre e mai bine dacă lucrurile se fac bine uh, de la început și dacă nu se ajunge să fie declarate cheltuieli neconforme cu reglementările la comisie, decât dacă comisia trebuie să lanseze proceduri pentru măsuri de prevenție. În plus, am constatat că comisia s-a confruntat cu dificultăți într-o um, monitorizare solidă a punerii în aplicare a corecțiilor financiare. Informațiile primite din statele membre nu au permis, din păcate, acest lucru. În ceea ce privește raportarea Comisiei referitoare la măsurile de prevenție și la corecțiile financiare, am observat că e greu să uh, capeți o privire de ansamblu asupra acestei situații. Am cerut și uh, opinia uh, părților interesate, reprezentanții Parlamentului și ai Consiliului. Unii dintre dumneavoastră și amintesc poate că au vorbit cu auditorii noștri și vă mulțumim pentru uh, timpul dumneavoastră. În conformitate cu părțile interesate, rapoartele Comisiei uh, nu conțin suficiente informații privind comparații între statele membre și bunele practici de prevenire, detectare și corectare a problemelor recurente. Aș dori să subliniez aici un subiect important. Curtea de conturi are misiunea de a audita și de a face recomandări legate de bugetul Uniunii Europene în totalitatea sa, însă are probleme limitate are posibilități limitate, mă scuzați, de consiliere a statelor membre individuale în mod direct. Comisia însă efectuează audituri mai frecvente uh, în statele membre și deci este mai bine plasată pentru a oferi acestora recomandări de ameliorare a funcționării sistemelor lor financiare de gestiune și control. În încheiere, Așteptând uh, prevederile reglementative pentru perioada 2014-2020, am constatat că acestea reprezintă o ameliorare a arhitecturii sistemului. Oferă Comisiei mai multe competențe de a se asigura că cheltuielile neconforme cu reglementările nu sunt rambursate de la bugetul UE și astfel protejează mai bine bugetul UE. În încheiere, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra recomandărilor din raportul special recomandăm comisiei să rămână vigilentă și să se asigure că plățile nu sunt expuse la erori, că își ameliorează procedurile de monitorizare și raportare și să-și utilizeze competențele sporite din perioada 2014-2020. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție! Thank you for that, uh, uh report. Vă mulțumim pentru această prezentare. Îi dăm cuvântul acum domnului Pirinski, raportorul nostru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint uh, cu putință. O punere în aplicare încununată de succes politicii de coeziune începe cu o programare corectă a fondurilor structurale și de investiții. Dar acest succes este uh, garantată doar dacă uh, regulile și dispozițiile financiare sunt respectate. În acest sens, corecțiile financiare și măsurile preventive sunt absolut esențiale. Raportul curții numărul 4 prezintă o serie de observații pozitive cu privire la utilizarea corecțiilor financiare și a măsurilor preventive pe perioada 2007-2013 și vine cu o serie de recomandări pentru uh, Comisia Europeană, dar și pentru statele membre pentru re, uh, protejarea de către acestea a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Vreau să-l felicit și să-i mulțumesc domnului Gretchen și eh, colegilor săi pentru toate eforturile depuse în compilarea acestui raport. De asemenea, salut uh, faptul că Comisia Europeană a acceptat toate recomandările curții. Sperăm că aceste recomandări vor fi puse în aplicare cât mai curând cu putință și într-o manieră eficientă. În perioada 2007-2013, Comisia a utilizat măsurile care îi stau la dispoziție pentru a proteja bugetul european de cheltuielile neconforme. Curtea de conturi a înțeles uh, și-a dat seama că măsurile preventive și uh, corecțiile financiare au fost folosite de data aceasta mult mai rapid decât în perioada de, de programare anterioară. A, anterioară. Această tendință trebuie să fie continuată. Sugerez ca Parlamentul European să susțină la rândul său acestei, această recomandare și uh, de asemenea, Parlamentul European trebuie să ceară Comisiei Europene să evalueze cu mare atenție cheltuielile depuse de către statele membre în următoarea perioadă de finanțare. De asemenea, avem nevoie de un raport de evaluare a tuturor corecțiilor financiare și măsurilor preventive folosite în perioada 2007-2013 pe baza raportului anterior. În ceea ce privește perioada de programare post-2020, Curtea de Conturi consideră că aceste măsuri trebuie să fie întărite, dar uh, accentul trebuie să cadă pe prevenție. În acest sens, este absolut esențială crearea de către Comisia Europeană, cât mai curând cu putință, a unui sistem integrat de monitorizare care permite utilizarea datelor din bazele de date uh, Uh, în scopul evaluării măsurilor uh, preventive și a corecțiilor financiare. De asemenea, autoritățile statelor membre trebuie să aibă acces cât mai curând cu putință la aceste informații. Mai avem și o serie de recomandări și comentarii suplimentare pe tema aceasta în documentul nostru de lucru. După aceea, uh, Comisia Euro, uh, Curtea de Conturi spune cât se poate de clar că statele membre se confruntă cu riscuri majore în cazul suspendării alocării de fonduri și această acesta este de altfel un uh, risc cu care se confruntă și Comisia Europeană în, uh, în uh, gândirea bugetului. Și tocmai de aceea Comisia Europeană trebuie să lupte în continuare pentru punerea în aplicare a uh, programelor operaționale și, în acest uh, sens, trebuie să încurajeze statele membre să vină ele cu măsuri uh, preventive și corecții financiare, pentru că astfel s-ar putea rezolva problemele mult mai repede cu putință. De asemenea, sistemele de control din statele membre ar putea astfel fi îmbunătățite, ceea ce ar duce la rândul său la o scădere a ratei de eroare. Trebuie să cerem statelor membre să fie mai proactive, mai responsabile, să detecteze și să corecteze uh, cheltuielile neconforme pe baza auditurilor uh, naționale uh, aceste audituri ar putea astfel garanta nepierderea de fonduri europene. De asemenea, statele membre trebuie să ofere Comisiei Europene date de calitate în cazul uh, măsurilor corective uh, sau procedurilor uh, demarate de către Comisia Europeană. Pe baza acestor date solide din partea statelor membre, soluțiile la probleme le apărute ar putea fi găsite cât mai curând cu putință. De asemenea, Comisia Europeană trebuie să ofere statelor membre asistență tehnică și orientativă. Comisia ar trebui să colaboreze strâns cu autoritățile din statele membre pentru a îmbunătăți eficiența controlului la nivelul 1 și la nivelul 2. Comisia trebuie să ofere statelor membre asistență în ceea ce privește raportarea uh, orizontală. Asta ar putea îmbunătăți evaluarea corect, uh, corecțiilor financiare executate. Dat uh, fiind rolul important al Curții de Conturi și date fiind recomandările Curții de Conturi, cer ca pe viitor să se analizeze mai bine uh, um, slăbiciunile atât a statelor membre cât și a Comisiei Europene de către Curtea de Conturi pentru a, pentru a ajunge la o eficiență sporită a sistemelor. De asemenea, Curtea de Conturi a înțeles, a observat uh, efectele pe termen lung uh, ale corecțiilor și măsurilor preventive pe perioada 2007-2013. Este vorba, mi se pare, de uh, punctul 11, aliniatul 11. Aș uh, dori să aflu mai multe despre acest impact pe termen lung și uh, despre dificultățile întâmpinate în evaluarea acestuia. De asemenea, se, spus, se scrie aici că până în momentul de față, pentru perioada, pentru perioada de programare 2007-2013 nu există ex, explicații suplimentare din partea Comisiei Europene cu privire la măsurile uh, preventive. Este vorba despre aliniatul 53 și aș vrea și aici detalii suplimentare. Mulțumim, domnule raportor. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Andrei e primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul Pirinski pentru efortul său uh, susținut pe marginea acestui raport din partea Curții de Conturi care vine exact la momentul oportun. Din punctul meu de vedere, politica de coeziune este o politică de investiții pe termen lung. Obiectivul nostru primar ar trebui să fie protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Dar, cu toate acestea, noi ar trebui să luptăm pentru scăderea nevoii de corecții financiare. Nu ar trebui să luptăm împotriva corecțiilor financiare. Pentru că dacă facem asta, ă, generăm poveri suplimentare pentru bugetul local, pentru cel național, pentru cel european de asemenea. Și cum putem scădea această necesitate? În primul rând, putem stabili uh, în uh, analiza ex ante a programelor operaționale niște, niște indicatori mult mai clari indicatori care să ne prezinte o imagine mai clară cu privire la rezultatele scontate. Pe de altă parte, pe ourile din uh, acordurile de parteneriat uh, țin până la urmă cont de realitățile de la fața locului. Ce înseamnă asta? Că dacă stabilim standarde europene pentru audituri, uh, pentru contabilitate, atunci viața beneficiarului final ar putea fi ușurată. majoritatea cheltuielilor uh, neconforme se datorează erorilor, nu fraudei. Și tocmai de aceea, poate că asistența tehnică sporită ar spori, ar scădea, îmi cer scuze, necesitatea de aplicarea unor corecții financiare. Vreau, în încheiere, să felicit Curtea de Conturi pentru acest uh, raport, chiar dacă raportul se referă la o perioadă de Uh, acum 10 ani. Cred că în domeniul coeziunii am avea nevoie de rapoarte anuale din partea Curții de Conturi. Putem ajusta mai bine calea urmată în cazul în care evaluăm anual derularea programelor operaționale ar fi bine să ne concentrăm pe un timp mai apropiat decât până în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc, Martina! Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest document foarte bine uh, structurat, uh, plin de informații uh, interesate, interesante. Știți că ne dorim ca aceste cheltuieli uh, neconforme să dispară și de asemenea vreau să mulțumesc și raportorului pentru documentul său de lucru. Uh, voi merge pe aceeași linie ca antevorbitorul meu. Sunt fericită, iată, de faptul că Comisia a utilizat corect măsurile pe care le are la dispoziție uh, cel puțin în perioada 2006, 2007, 2013. Dar dacă aceste măsuri ar fi luate de către statele membre, atunci e clar că numărul de corecții financiare și măsuri preventive implementate de către Comisie ar scădea ca număr și, prin urmare, tot procesul ar fi mult mai eficient ar fi un, uh, un avantaj atât pentru statele membre, cât și pentru Comisia Europeană, pentru că să ținem cont de faptul că aceste corecții financiare, acești, aceste măsuri preventive uh, împiedică fluxul de numerar și uh, primii afectați sunt beneficiarii finali. Statele membre ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate și tocmai de aceea aș cere curții de conturi și comisiei să ofere toată orientarea sau asistența de care au nevoie statele membre. Uh, Așa cum spuneam uh, la raportul uh, de la punctul 4, uh, trebuie să învățăm din greșelile trecutului și să ne asigurăm că astfel de greșeli nu se mai repetă te salut recomandarea Curții de Conturi uh, în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului de monitorizare. Într-adevăr, acest sistem de monitorizare ar trebui să conțină date cu privire la corecții, cu privire la măsurile preventive și, de asemenea, sistemul ar trebui să ne permită analizele um, comparative. După aceea, mai avem cifra 8 în raport și aici am o întrebare pentru Curtea de Conturi. Este vorba aici despre o rată de absorpție la finele programei de programare. E vorba despre vreo 65 la 100. vedem că scenariul acesta de, uh, privind absorpția se regăsește în toate, perioade, în toate perioadele de programare să înțelegem că cu cât uh, absorpția este mai prelungită, cu atât numărul de cheltuieli neconforme crește. Vreau să întreb Curtea de Conturi uh, cum anume am putea elimina acest risc pentru următoarea perioadă de programare. Nu trebuie să-mi răspundeți acum dacă nu sunteți uh, pregătiți, dar mi-ar plăcea să aflu, să aflu totuși un răspuns la această această întrebare și întrebarea o adresez de asemenea și comisiei, ce face ea pentru a îmbunătăți acest, uh, această rată de absorpție. Mulțumesc. Uh, nu mai există alți, alte intervenții. Am avut o serie de întrebări pentru Curtea de Conturi, dar și pentru Comisie. Haideți să-i dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Este vorba despre directorul de audit de la DG Regio, care ni s-a alăturat astăzi. Poate domnia sa ne poate întreba, răspunde la întrebările adresate Comisiei. Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau de asemenea să-i mulțumesc uh, domnului Greten de la Curtea de Conturi pentru acest raport deosebit de interesant. Vreau să-i mulțumesc și domnului Pirinski pentru recomandările suplimentare pe care le face în raportul său. Sunt într-adevăr salutare. Salutăm uh, că raportul acesta special al Curții de Conturi confirmă Uh, ceea ce am spus în ultimii ani uh, din nou și din nou în fața comisiei dumneavoastră. Uh, măsurile juridice au fost folosite mai bine de către Comisia Europeană, atât pe plan corectiv, cât și pe uh, plan preventiv. Îmi amintesc de discuțiile pe care le-am purtat în, în Comisia pentru Control Bugetar în 2008 și ne putem da seama acum uh, cât de mult s-au schimbat lucrurile. Comisia a venit în fiecare an pentru a vă spune că rata de eroare a scăzut din nou și din nou. Sunt absolut convins că sistemul 2014-2020, uh, care are la bază mai multă responsabilitate pentru statele membre, va duce la o scădere suplimentară a ratei erorilor. Noi ne dorim, practic, să prevenim apariția erorilor de la bun început. Și tocmai de aceea, pe 2014-2020, am îmbunătățit sistemul uh, de responsabilitate al autorităților de gestiune. Avem acele conturi anuale uh, în care trebuie să fie controlate la nivel de state membre și uh, trebuie să, pe baza acestor conturi anuale, se calculează rata reziduală de eroare pentru respectivul stat membru. Avem primele astfel de rapoarte și am înțeles cât se poate declar că acest sistem, iată, ne ajută să avem uh, Uh, rate rezitoare de eroare din ce în ce mai mici. În cazul în care aceste rate nu scad, atunci uh, e nevoie într-adevăr de corecții financiare suplimentare. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, Comisia trebuie să utilizeze aceste măsuri, dar mai mult decât atât trebuie să ajute statele membre în munca de prevenție. Și astfel uh, trec la cifra cifrele legate de corecțiile financiare. Și veți vedea că anul acesta avem uh, un nivel uh, cumulat de corecții financiare de 2,9 miliarde. Asta tocmai pe baza monitorizării de către noi a programelor. Și în plus, la nivel de state membre s-au aplicat corecții financiare în valoare de 6,6 miliarde. Deci, iată, se fac eforturi susținute la nivelul statelor membre. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, e mai bine să avem prevenție la nivelul statelor membre și e important ca verificările la nivel de autoritate de gestiune să fie eficiente. Și pentru asta avem o serie de linii orientative. Doamna Jabalova și unele state membre s-au plâns chiar de numărul mare de recomandări. Avem chiar 400 de pagini pentru gestiunea sistemelor financiare, asta din perspectiva uh, auditului, dar, deci, într-adevăr, multe informații, dar, de asemenea, și asistență sporită oferită statelor membre, respectiv autorităților de gestiune. Acestea sunt uh, ajutate astfel să prevină de la bun început uh, cheltuielile neconforme. De asemenea, am uh, pro, prezentat toate recomandările noastre în ceea ce privește uh, erorile la nivel de achiziții publice uh, și uh, în alte domenii, iată, recomandările există, există și uh, măsuri de formare pentru cei care lucrează în domeniul la nivelul statelor membre. De asemenea, sprijinim schimbul de experiență, pentru că una e să vină comisia să-ți spună ce ai de făcut și alta e să discuți cu alți colegi care îți pot explica care sunt măsurile lor eficiente. Deci, iată, suntem de acord cu aceste patru recomandări din partea Curții de Conturi. Vă asigur că analizăm declarațiile de închidere pentru perioada 2007-2013 și, de asemenea, am decis să nu închidem niciun fel de program până în momentul în care nu înțelegem clar că rada uh, reziduală de eroare din, de la nivelul fiecărui program uh, finanțat este sub nivelul materialității. Pentru a ne asigura că lucrurile stau în, așa, în, în felul acesta, cerem uneori chiar, uh, chiar cerem uneori statelor uh, membre să facă analize suplimentare. În ceea ce privește raportarea, suntem de acord că există o serie de documente care conțin uh, astfel de informații raportate. Raportul cu privire la interesele, protejarea intereselor financiare a solicitat în uh, descărcarea de gestiune pe 2011 este poate cel mai important document pe tema aceasta. Anul acesta am îmbunătățit acest raport, astfel încât raportul să conțină atât uh, elemente de conformitate, cât și uh, Um, elemente de eficiență în ceea ce privește aplicarea măsurilor uh, preventive și a corecțiilor financiare. După aceea, în ceea ce privește sistemul integrat de monitorizare care ar trebui să fie creat de către Comisie, da, suntem de acord, putem, um, putem să ne îmbunătățim sistemele. Problema e că inițial am creat sisteme diferite pentru paliere diferite. Grupul la nivel înalt pentru simplificare ne-a recomandat de asemenea să creăm instrumente care să ne permite să sporim calitatea analizelor și de asemenea ne-a recomandat să diseminăm aceste analize în toate statele membre și practic această recomandare se găsește și în recomandările Curții de Conturi. Da, e drept că e descurajat pentru noi în momentul în care ne dăm seama că există state membre în care uh, stabilisem uh, un plan de acțiune sau uh, de, demarasem un plan de acțiune într-un anumit într-un anumit domeniu, urmând ca în anul următor să demarăm un alt, o altă evaluare pe o altă axă prioritară și să ne dăm seama că erorile uh, Uh, remarcate în trecut se propagă și uh, în alte domenii. Deci, iată, e descurajantă situația, dar în cazul în care colaborăm mai bine, e clar că putem să ne îmbunătățim performanța. Și în acest sens e important să facem schimb de informații și să facem schimb de bune practici. Iar Comisia Europeană este angajată pe calea aceasta a schimbului de uh, bune practici. Vom discuta cu reprezentanții statelor membre la mijlocul junii, lunii iulie tocmai despre uh, subiectul acesta, despre maniera în care putem uh, propaga mai eficient informațiile. În ceea ce privește noile instrumente care sunt solicitate de către uh, Curtea de Conturi, am mai discutat despre subiectul uh, acesta. Uh, ați observat că măsurile sau corecțiile financiare au fost până la urmă aplicate nu de către statele, nu de către Comisia Europeană, ci de către statele membre, pentru că statele membre nu vreau să piardă banii care le fuseseră alocați. Ca urmare a noului instrument juridic din regulament, pe care îl știți cu toții, chiar dacă statul membru decide să aplice o corecție, dar această decizie vine prea târziu, după prezentarea uh, conturilor anuale și după prezentarea ratei uh, de eroare, în cazul în care Curtea de Conturi Uh, consideră în continuare că uh, dispozițiile din regulament nu sunt uh, întrunite, Comisia va fi obligată să vină cu această corecție financiară netă. Noi suntem de părere că acest instrument al uh, corecțiilor financiare nete vor responsabiliza și mai mult statele membre. Le vor uh, determina să facă corecțiile necesare înainte de prezentarea conturilor anuale. După aceea, ce am mai înțeles uh, în experiența noastră? Am înțeles că statele membre se tem de această corecție financiară netă și tocmai de aceea uh, Um, evalu- evaluează și monitorizează totul um, pe o perioadă mult prea îndelungată de timp. Și asta este, până la urmă, un dezavantaj pentru fluxul de numerar și pentru utilizarea bugetului uh, european. Aș trage toate învățăturile din uh, experiențele avute în perioada 2007-2013. În 2014-2020 am încercat să analizăm relațiile cu statele membre Odată ce vom încheia conturile sau programele pe 2007-2013, vom reevalua experiența acestei perioade de pro- programare și vom veni, bineînțeles, dacă vă doriți, în fața dumneavoastră pentru, cu un raport cât se poate de clar cu privire la corecțiile financiare și măsurile preveni, preventive puse în aplicare în perioada respectivă. În final, aș spune eh, doar că corecțiile financiare nu sunt eh, o țintă în sine, ci sunt un instrument uh, care poate fi folosit de către Comisia Europeană și suntem de acord că în următoarea perioadă de programare, în cazul în care vom scădea 10% din sau vom decide o scădere a plăților finale până la fin, finalizarea monitorizării, o scădere cu 10% a plăților până la finalizarea acestor uh, evaluări uh, se va dovedi a fi un bun instrument. Încercăm prin această idee să vedem dacă uh, nu putem îmbunătăți situația la nivelul cheltuierilor neconforme. În cazul în care acest prag de 10% va fi depășit, va trebui să procedăm la suspendarea plăților în cursul analizelor. Și deci dacă acest prag de 10% este depășit, va trebui să forțăm statul membru să-și îmbunătățească sistemul. Doamna Jabalova se refera la impactul pe termen lung al acestor măsuri preventive. Cred că Curtea de Conturi a folosit, o, uh, a studiat 20 de programe doar. Era evident că în cazul acestor 20 de programe, efectele instrumentelor pe termen uh, uh, mediu și lung uh, se, uh, se limitează la anumite aspecte ale programelor. Uh, din păcate, uh, aceste măsuri nu au neapărat un efect asupra programelor per ansamblu și tocmai de aceea încercăm să discutăm mai, mai clar cu autoritățile partenere pentru a putea găsi soluțiile potrivite uh, pentru problemele cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum uh, m-aș întoarce către Curtea de Conturi pentru niște concluzii finale, eventual. Mulțumesc foarte mult! ceea ce privește impactul pe termen lung, aș dori să dau un citat din comisie. Adică, pe termen lung, această uh, eroare ar trebui să scadă, însă avem uh, clar și uh, informații cum că învățămintele nu au fost trase, așa cum a recunoscut și uh, Comisia, nu întotdeauna. Și atunci ne avem 106 până la 110, acolo avem explicațiile în raport, dacă doriți și altceva um, pot, pot să răspund. Ce privește întrebarea doamnei Dabalova, nu există o legătură între capacitatea de absorpție și uh, rata erorii. Eu cred că cu cât se absorb mai mult uh, fonduri, cu atâta rata erorii poate să crească. Dar asta este tot. La pagina 40 avem o, uh, o mențiune în raportul nostru în acest sens. Și să nu uităm și contextul uh, um, corecțiilor financiare. De fapt, aceasta era logica noastră. Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Domnul Pirinski, domnule raportor, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt de asta dată. Vreau să spun că apreciez foarte mult uh, pentru că am avut o serie de comentarii foarte interesante din partea comisiei, pline de angajament și de asemenea mulțumesc și reprezentanților curții, domnului Grefin pentru lămuririle pe care le-a adus. Da, ar trebui să ne preocupe pe toți această învățare sau neînvățare din lecțiile trecutului și în aceste condiții poate ar trebui să avem un fel de sistem de semnalizare pentru a vedea uh, în ce măsură anumite erori se repetă și să-i ajutăm pe cei care fac aceste erori să nu le mai repete. <clears throat> mulțumesc, domnule Pirinski. Vreau să mulțumesc pentru aceste două rapoarte speciale pe care le-ați avut. Foarte bine ați lucrat și felicitări. Din păcate, nu sunteți raportor pentru următorul subiect. Eu sunt raportor de această dată E vorba de proiectul de raport în ceea ce privește uh, cheltuielile realizate în cadrul uh, schemei uh, de garanție pentru tineri, eficacitatea cheltuielilor. Am lucrat pe acest raport. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor de la comisia noastră care au lucrat și ei la acest raport împreună cu mine. În ce privește șomajul tinerilor, am avut o serie de rapoarte pe acest uh, de subiect și chiar și Curtea de Conturi s-a plecat asupra acestui subiect în ultima vreme, în ultimul an și jumătate, și cred că șomajul tinerilor este chiar un scandal al vremurilor noastre. Dacă vedem anumite rate ale șomajului tinerilor în Uniunea Europeană, E clar că sunt niște cifre scandaloase și trădăm o generație întreagă nefăcând ce trebuie să facem pentru a ajuta pe acești tineri să găsească un loc de muncă și mă bucur că Uniunea Europeană are inițiative în acest sens și mă bucur că avem această schemă de garanție pentru tineri în cadrul inițiative pentru ocupare. Mă bucur de acest lucru și mă mai bucur și de faptul că noi Parlamentul am putut uh, pleda pentru uh, o bugetizare uh, imediată a acestei scheme și să nu mai așteptăm vreun cadru financiar multianual pentru a vedea ce buget avem. Parlamentul a marșat pe această idee, a avut un rol pozitiv. De asemenea, mă bucur că putem să spunem astăzi că această schemă a funcționat, șomajul a scăzut în Europeană și șomajul în rândul tinerilor. De asemenea, asta arată că aceste programe totuși au ajutat, măcar un pic, uh, la reglementarea situației. Rata șomajului în 2016 uh, totuși uh, rămânea în jur de 19% în Uniunea Europeană, rata medie este în continuare o cifră mult, mai, ma, mult prea mare. De aceea sunt fericit că mm, Parlamentul și Consiliul au zis că vom extinde această schemă cel puțin până în 2020, deci uh, această garanție pentru tineri. Și poate chiar și după 2020, cu siguranță, resursele nu sunt suficiente. S-au alocat 6 miliarde, așa cum știu colegii, și s-a mai adăugat un miliard uh, cu acordul Consiliului. E vorba de bani pe care au primit uh, șomerii în toată Uniunea Europeană din vreo 20 de state membre este însă insuficient, e nevoie de mai multe resurse și aș dori să îndemn uh, statele membre să se uh, manifeste, să găsească propriile surse finanțare pentru aceste programe, pentru că Uniunea Europeană singură nu poate să rezolve toate aceste lucruri cu șomajul și statele membre trebuie să facă ceva. Multe state membre, vreau să spun că au început uh, să implementeze această schemă, dar destul de lent. În, uh, în alte locuri a fost uh, introdusă în mod precipitat, fără pregătire uh, pe întelete. Trebuie lucrurile să meargă și să fie pregătite așa cum trebuie pentru ca implementarea să fie așa cum trebuie. Curtea de conturi ne spune de pildă că nu există un uh, dialog suficient cu sectorul muncii voluntare, cu sectorul agroalimentar și cu alte sectoare unde tinerii ar putea să beneficieze de locuri de muncă sau cel puțin de scheme de formare. Um, în sfârșit, am discutat și despre oferte de muncă de calitate pentru tineri um, eu personal nu cred că trebuie să le dăm tinerilor pur și simplu un job acolo sau un training. Nu, trebuie să fie ceva de calitate. În Regatul Unit uh, se știe, angajații uh, angajau pe vreun tânăr, dar în loc să facă ce trebuie să facă locul de muncă, îl puneau să facă cafea, de pildă. Nu cred că asta e oportunitatea pe care trebuie să o dăm tinerilor noștri. <laughs> Trebuie să fie o ofertă de loc de muncă de calitate, deci uh, oportunități uh, mai bune pentru tineri, pentru viitorul acestora. Și trebuie să poate să definim un pic mai bine ce ar însemna o ofertă de muncă de calitate, să vorbim asta și cu comisia. Aș mai menționa un uh, lucru care apare și în raport. E vorba de uh, raportare și noi, ca și Comisie de Control Bugetar, uh, vă așteptați să avem astfel de remarci. Uh, Curtea de Conturi a exprimat niște îndoieli în legătură cu datele legate de beneficiarii reale acestor scheme. Nu avem informații suficiente pentru a ști dacă banii au ajuns și cum au ajuns la destinatarii final iar datele trebuie să fie comparabile. Dacă tot se fac măsurări ale acestor date legate de soarta tinerilor în diferite state membre, ar trebui ca datele să fie comparabile. Alte aspecte care apar în raport se referă la problema discrepanței uh, între uh, capacități, competențe și nevoile de pe piața muncă, muncii, uh, trebuie, ar fi bine să se ofere formare, training pentru niște competențe și uh, niște calități care chiar sunt necesare tânărului respectiv pe piața muncii. <laughs> Eu sunt și președintele, așa că pot să și închei uh, spunând că este un raport foarte important aici pentru Comisia Cont de-abia aștept să avem discuții, pentru că raportul este doar la începuturile sale și aștept cu nerăbdare reacții din partea tuturor raportorii din umbră, etc. Și chiar dau cuvântul imediat unora dintre raportările din umbră, Martina, dar apoi domnul Franca de la PP. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră pe acest subiect cât se poate de complicat în Uniunea Europeană, adică tinerii, tinerii eh, la șomaj în Europeană, atât de numeroși, cifrele sunt scandaloase. E vorba de o problemă care, din punct de vedere economic, este cât se poate nesustenabilă și, politic vorbind, este inacceptabil și nici moral sau etic vorbind nu putem să tolerăm o astfel de situație. Atunci necesitatea este absolută. Trebuie să garantăm eficacitatea uh, soluțiilor găsite în Europeană, inclusiv cu acest program cu garanția pentru tineri. Uh, cifrele, datele sunt tare importante în Europeană și așa cum ați spus și dumneavoastră în raport, trebuie să ne concentrăm mai cu seamă pe acești uh, tineri care chiar nici n-au loc de muncă sau n-au oportunități, nici nu merg la școală, nu fac nicio formare și nici nu uh, caut activ un loc de muncă. Deci nu fac nimic. Uh, și este foarte important în aceste condiții să avem o metodă de lucru care să ia uh, în calcul cooperarea, o cooperare strânsă cu uh, statele membre. Pe de altă parte, nu știu dacă e vorba de o chestiune de buget, dar trebuie spus că anumite state membre nu au folosit până acum 100% din aceste fonduri și finanțări pe care le dă Uniunea Europeană. Un subiect deosebit de important, așa cum spuneam, <clears throat> și urmărim acest uh, uh, indicator și în cadrul semestrului european și Comisia Ocupare este interesată de acest subiect noi înșine suntem foarte interesați de acest subiect, deci trebuie să avem o poziție cât se poate de clară și de active. Aveți dreptate, însă performanța e diferită de la o țară la alta. Din fericire, ă, s-a redus de aproape, cu aproape 7 puncte procentuale rata șomajului tinerilor, dar cifrele sunt în continuare nesatisfăcătoare. Trebuie să facem mai multe pentru că aceste procente să scadă și mai mult. În numele grupului PP pot să vă spun că suntem uh, uh, foarte pozitiv impresionați de acest uh, raport. Conține elemente cât se poate de bune, putem să-l sprijinim raportul, avem și propuneri de amendamente, bineînțeles, dar acestea nu vor modifica sensul raportului. Avem totuși un semn de întrebare. Da, este importantă acțiunea europene în acest domeniu. Uh, Însă, întrebarea se pune, trebuie mai multe resurse sau trebuie ca resursele existențe, existente să fie utilizate mai bine, în mod mai eficient? Orice ar fi, acest subiect trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană. Acesta este foarte clar, asta se reflectă și în raport. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii și de-abia aștept să primesc amendamentele dumneavoastră. Martina e următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș putea să fac o dizertație care să dureze ore și ore pe acest subiect, pentru că am fost președintă la Comisia Ocupare. Aici, la Comisia de Control Bugetar, avem un alt punct de vedere, dar subiectul este deosebit de important. Oricum, raportul dumneavoastră acoperă elementele cele mai importante și, la rândul meu, aș sublinia câteva uh, elemente care mi se par mai interesante și din perspectiva Comisiei Ocupare. Bineînțeles că aici trebuie să vorbim numai despre uh, ocupare ad hoc, ci de ceva pe termen lung, pe uh, potrivirea dintre competențe și nevoile pieței muncii și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte prudenți în sensul că se pot, la un moment dat, pot la un moment dat apărea pe piața muncii anumite oferte de muncă, dar nu vor rezolva pe termen lung problema șomajului. Apoi, implementarea. Și ea este importantă, pentru că trebuie ca lucrurile să se rezolve pe măsură ce apar, dar și în mod eficace. Și asta înseamnă, încă o dată, să ne aliniem cu cererea de, și nevoile de pe piața muncii, precum și cu, um, bineînțeles, și cu capacitatea de formare. Apoi, Ați mai vorbit de un lucru important, o ofertă de muncă de calitate. Cum să definim acest uh, concept? Ca și liberal, aș aborda chestiunea din punct de vedere individual. Pentru cineva o ofertă de muncă este bună într-un fel, pentru altul nu este bună. În, în țara mea ceva poate să fie interesant, dar nu în Spania și așa mai departe. Deci e o bună, bună punct de plecare uh, Ehm, această definiție care a fost uh, adoptată în cadrul comisiei noastre săptămâna trecută, o ofertă este de bună calitate, se spune, dacă se potrivește cu nivelul de calificări, cu profilul, cu nivelul și nevoile pieței și cu nevoia de integrare a persoanei respective uh, în mod durabil pe piața muncii. Cred că este o bună definiție, un bun punct de plecare, dar trebuie să lucrăm cu toții pentru a, a uh, continua acest demers uh, pentru că el este uh, bun, dar nu suficient, pentru că cum putem să măsurăm această ofertă de muncă de calitate? Ne trebuie niște indicatori, deci nu este simplu. Apoi consider că a elabora această definiție nu înseamnă în sine că o să și uh, permitem uh, aplicantului respectiv să participe în programul uh, uh, Garanția pentru Tineri. Nu este o condiție sine qua non. Apoi, s-au făcut niște propuneri, de pildă limita de vârstă, ca ea să meargă până la 30 de ani. Eu nu, eu cred că nu trebuie neapărat să avem o vârstă de până la 30 de ani. 25 mi se pare suficient. Este și pătura cea mai vulnerabilă de altfel. În sfârșit, în concluzie, așadar, finanțarea nu este suficientă, nu este totul, e nevoie de reforme structurale în statele membre, ele sunt necesare pe piața muncii, în sistemul de educație, de asemenea. Trebuie să consolidăm de asemenea capacitățile administrative. S-a dovedit asta anul trecut, atunci când am avut uh, misiunea de anchetă în Sicilia și în Calabria, în Italia Așadar, pentru a vedea cum se pune în aplicare această garanție pentru tineri, pentru tineret și am văzut că există tot, tot felul de disfuncțiuni ale capacității administrative și există și o diferență de guvernanță între diferitele nivele, european, național, local, regional și așa mai departe. Deci am văzut și am perceput niște slăbiciuni în Italia, de pildă, care ar trebui cumva menționate în raport și anume ca toate nivelurile să coopereze în vederea acestor eforturi. În sfârșit, um, acea nepotrivire a competențelor cu nevoile pieței. Um, eu am un raport în legătură cu competențele pentru viitor, New Skills Agenda, pe care l-am și aprobat și asta este un mare subiect de interes, așadar, pentru toate instituțiile. În orice caz, este o politică care eh, ar trebui să contribuie, dar nu va rezolva problema creării de locuri de muncă. Eh, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru aceste comentarii. Domnul Vali are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult și eu sunt foarte îngrijorat de situația șomajului în rândul, în rândul tinerilor, mai ales în țările periferice din zona euro, care, economic vorbind, suferă tot felul de dezechilibre pe care Uniunea Europeană le recunoaște astăzi. Deci trebuie găsite niște soluții uh, rapide. Poate după alegerile din Germania vom vedea niște schimbări aici, dar uh, eu sunt sceptic. Acum, dacă este să analizăm această garanție pentru tineri, avem tot felul de cifre, însă cifrele sunt una, pe de altă parte e vorba de nevoile economice reale pe care le resimt zonele economice mai sărace din Uniunea Europeană. Și cunosc experiența din țara mea. E vorba de probleme administrative care nu trebuie să fie ignorate, în sensul că trebuie criticat acolo unde trebuie criticat. Um, capacitatea administrativă înseamnă implementarea programului și înseamnă chiar și plata acestor tineri uh, care uneori nu este efectuată pentru că uneori sunt tineri care au fost angajați, au muncit cu această garanție pentru tineri și n-au primit banii sau au primit după foarte multă vreme și Curtea de Conturi a identificat această problemă. Deci mi se pare că aici a fost într-adevăr uh, un eșec. Și pentru ca să avem locuri de muncă de calitate, trebuie cumva să punem accentul pe o creștere a cererii. Fără această creștere a cererii nu poți să ai locuri de muncă de calitate. Pentru că în lipsa acestei uh, creștere a cererii nu poți să ai uh, dinamism economic în zonele mai sărace ale Uniunii Europene. Și atunci ar trebui, politic vorbind, să ne concentrăm pe aceste tematici. Dacă nu o facem, va fi foarte dificil să obținem rezultate. Și Uniunea Europeană își dorește să relanseze economic și să creeze locuri de muncă uh, în zonele cele mai ale Uniunii Europene, dar s-ar putea ca acesta să nu fie un succes dacă nu se arată motivată. Și atunci pun accentul pe guvernanță, pe cadrul de guvernanță care să permită statelor membre, um, împreună cu Uniunea Europeană, bineînțeles, să facă astfel încât să se stimuleze cererea. Dacă nu facem acest lucru, anumite programe cum ar fi uh, garanția pentru tineri sau alte programe care se ocupă de șomajul tinerilor sau alte inițiative pentru aceștia, nu vor reuși să uh, creeze locuri de muncă în condițiile în care cererea nu există. Și vom continua să ne confruntăm cu un șomaj foarte, foarte ridicat în aceste regiuni specifice. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc! Domnul Pirinski. Thank you very much, uh, Chair. And... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă împărtășesc uh, spiritul general al raportului, împărtășesc și cele spuse de colegi în legătură cu uh, situația intolerabilă a șomajului în rândul tinerilor, mai ales în anumite state și aș dori să subliniez un aspect uh, care cred eu că merită remarcat. Ați uh, pomenit uh, această preocupare legată de faptul că unele state membre au început mai târziu. Auzim constant că se cheltuiesc bani, dar rezultatele nu se văd. Și cred că s-a făcut chiar un raport folosindu-se date din 2015, ceea ce a fost destul de descurajant. Ce cred eu că trebuie să spunem este că aceste uh, scheme au obiectivul de a crea direct locuri de muncă sau de a contribui la crearea de locuri de muncă, dar și la uh, formarea de sisteme în statele membre pentru a se putea identifica mult uh, mai bine Uh, resursele de uh, educație și formare sau lipsurile uh, din aceste domenii mult mai bine decât în alte moduri și astfel se pot contacta tinerii care nu-și găsesc locuri de muncă satisfăcătoare și se pot dezvolta sistemele din statele membre în așa fel încât să devină mai eficiente. Când vorbiți despre rentabilitatea acestor scheme de garanție pentru tineret, Cred că ar trebui să se poată evalua în ce măsură și-au uh, dezvoltat statele membre capacitățile și cât de bine și-au ameliorat uh, funcționarea abordând uh, diferitele provocări, și anume accesul tinerilor la piața de muncă, la locuri de muncă decente. Un al doilea punct pe care cred că l-au uh, menționat și antevorbitorii mei este aspectul orizontal al întregii probleme și garanțiile uh, privind uh, ocuparea tinerilor abordează o problemă, au o fațetă a problemei, însă problema este mai complexă. Într-adevăr, unele locuri unde sunt locuri de muncă nu sunt atât de atractive din perspectiva condițiilor de trai. Deci cred că trebuie să ne gândim uh, la coordonarea inclusiv în cadrul semestrului european, pentru că altfel ratele șomajului vor continua să fie mari și se va considera că de vină sunt schemele uh, de garantare pentru tineret, uh, ceea ce nu este o corelație corectă. Trebuie să se identifice rădăcina problemei. Sigur că și schemele trebuie să fie abordate și evaluate strict din punct de vedere financiar, însă ele nu reprezintă uh, răspunsul complet la această problemă. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, Brian! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Felicitări pentru raport. Cred că uh, putem spune că toate grupurile politice susțin acest uh, obiectiv al Uniunii Europene și e important să uh, îl evaluăm acum, deși fiecare comisie are abordarea sa. Cele spuse de domnul Pirinski sunt importante. Obiectivul nostru este să vedem cum au fost cheltuite aceste fonduri și cât de eficiente au fost în realizarea de acțiuni eficiente pentru a răspunde la ratele scandalos de mari ale șomajului la tineri. În primul rând, în al doilea rând, trebuie ca această muncă să fie folosită în evaluarea semestrului în toate statele membre, ca să se amelioreze întregul sistem. Și cred că este interesant că statele membre care, pe plan istoric, au un sistem mai bun de formare, de educație, de uh, plasare de formare profesională, inclusiv uh, finanțat de angajatori în unele dintre ele, au rate ale șomajului la tineri mai mici decât alte state membre și cred că uh, de aceea sunt importante schemele de garanție pentru tineret, nu doar pentru a răspunde la problema șomajului inacceptabil de mare încă la tineri, ci și pentru a um, arăta cum putem stimula oportunitățile de formare uh, și de educație pentru tineri și de dezvoltare a întregului sistem. Da, să vedem dacă trebuie să mai punem accentul pe formarea academică sau mai degrabă pe formarea la locul de muncă și pe sporirea șanselor de angajare pentru tineret. Cred că e interesant să ne dăm seama că piețele muncii sunt diferite între, între statele membre. Unele sunt mai dinamice, altele sunt mai internaționale. Sigur că putem uh, să încurajăm cetățenii uh, Uh, să se adapteze la diferitele condiții de piață de muncă. Eu vin din Dublin, la noi uh, avem un, o piață de muncă foarte internațională, în IT vin uh, angajați din toată lumea. Ce aș vrea să spun este că uh, sunt și state membre care nu au constatat ce înseamnă șansa aceasta a deschiderii către internațional și ar trebui încurajate să o facă. Și, într-adevăr, domnule președinte, cum ați spus și dumneavoastră, este prea mare această cifră de 19% uh, în media europeană. Dar s-au creat 5 milioane de locuri de muncă în ultimii trei ani în economiile zonei euro, Și sigur că situația economiilor noastre este mai bună decât înainte, însă cu toate acestea sunt mulți oameni care nu au fost deloc afectați pozitiv de toate aceste schimbări. Și trebuie să putem demonstra că grație acestor uh, fonduri cheltuite putem să atingem acest obiectiv. Cred că datele sunt foarte importante. Avem nevoie de exemple bune, de exemple proaste. Trebuie să încurajăm statele membre care uh, nu reacționează suficient de rapid să adopte un model sustenabil Trebuie să încurajăm aceste state membre să facă mult mai mult. Și o remarcă finală, există o legătură directă între uh, numărul mare de locuri de muncă în economie și impozite și impozitele uh, pentru persoanele fizice. Trebuie să ne asigurăm că, uh, oameni, că statele membre țin cont de acest lucru. Nu e nicio surpriză dacă taxăm oamenii până la refuz că ei vor vrea să plece în alt stat membru. Deci și există și o corelație între nivelul mare de impozite uh, pe persoane fizice și nivelul de șomaj. Și cred că și acest element trebuie luat în calcul. Mulțumesc. Brian, I think that... Mulțumesc, Brian. Aici cred că se încheie lista de vorbitori uh, din rândul parlamentarilor. Aș vrea să rog și Comisia să ia cuvântul. Domnul Pietro Antonio de la DG Amplă. Da, uh, Di Pietro Antonio mă numesc. Bună ziua tuturor, uh, mulțumesc mult uh, raportorului pentru acest proiect de text, mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor eurodeputaților. Mă bucur să particip la această dezbatere astăzi dezbatere pe un subiect cheie foarte important pentru opinia publică, dar și pentru comisie. Provocările legate de uh, șomajul la tineri nu dispar odată cu garanția pentru tineret. Mm, e nevoie de o abordare mai realistă și mai mulți dintre dumneavoastră au subliniat acest lucru. Există unele semne încurajatoare. Din 2014, 60 de milioane de tineri au uh, intrat în programele de garanție pentru tineret și un milion de tineri au primit oferte de uh, muncă, formare, ucenicie și formare de-a lungul vieții. Începutul a fost lent, după cum a subliniat și Curtea de Conturi, la fel s-a subliniat și în raportul dumneavoastră, în ceea ce privește situația pe teren, uh, inițiativa de ocupare pentru tineret, însă între timp s-au făcut progrese mari, doar două state membre trebuie să mai notifice desemnarea autorităților în acest uh, domeniu. 32 din 34 de autorități au fost desemnate până acum. În ceea ce privește implementarea, de asemenea, dacă vă uitați la datele din 2016, în iulie 1,4 milioane de tineri au uh, intrat uh, în uh, inițiativa pentru tineret și în noiembrie 1,6. Deci creșterea este mare în doar câteva luni. Ne așteptăm să primim noi date la jumătatea anului, deci în perioada verii, odată cu raportul anual de punere în aplicare al Fondului Social European și al Inițiativei Europene pentru Tineret. Atunci vom ști mai multe în ceea ce privește rata de progres. Desigur, Comisia este de acord cu raportorul și cu Curtea de Conturi că trebuie să se facă mai mult uh, pentru uh, niți în uh, tinerii care nu sunt încadrați în câmpul muncii nici, și nici în educație sau formare. S-au luat măsuri până acum, însă trebuie să mergem mai departe, pe mai multe planuri, și trebuie să lucrăm cu statele membre tot mai mult în ceea ce privește sprijinul financiar, consilierea politică, asistența fiscală la nevoie pe teren. De asemenea, statele membre uh, doresc o abordare mai bine țintită și noi le cerem să descrie mai bine principalele grupuri țintă care intră uh, sau trebuie să intre în schemele de garanție pentru tineret uh, pe teren. Și din acest punct de vedere avem semnale pozitive. În 2015, în foarte multe state membre, dintre cele care particip, din participanții la uh, schemele de garanție pentru tineret, jumătate erau din categoria NIT. Însă e clar că trebuie să facem mai mult. Comisia se bucură de faptul că colegiuitorii nu doar au acceptat propunerea noastră de mărire a bugetului pentru inițiativa uh, de ocupare pentru tineret cu un miliard, ci au mers chiar mai departe, la 1,2 miliarde. Este oare suficient? Aceasta a fost și întrebarea Curții de Conturi. Suntem conștienți că nu. Suntem conștienți că atât uh, OEM și Eurofound consideră că nevoia de investiții este mult mai mare. Însă, desigur, după cum ați spus mai devreme, problema are multe aspecte și trebuie să folosim toate instrumentele disponibile pe teren ca să ne asigurăm că răspundem la această provocare, inclusiv la, să apelăm la instrumentele de guvernanță economică și la semestrul european. Și ajung astfel la celălalt aspect pe care l-ați menționat, cel legat de calitatea ocupării în cadrul garanției pentru tineret, din acest punct de vedere, colaborăm cu uh, OIM, diferite uh, studii referitoare la calitatea ocupării sunt uh, prezente. Ne gândim, de exemplu, la criterii ca calitate, securitate și la mediul de lucru, de exemplu, orele de lucru. Doamna Dlabaiova a propus uh, și sustenabilitatea uh, garanției pentru tineret, dincolo de garanția pentru tineret. Toate acestea sunt reflexii utile la care ne vom gândi și uh, ca urmare a invitației EPSCO vom colabora cu această organizație, inclusiv cu uh, comitetul EMCO din Consiliu, pentru a evalua uh, cum se poate dezvolta calitatea garanției pentru tineret și cum se pot ameliora indicatorii meniți să ducă la o mai bună evaluare a punerii în aplicare a garanției pentru tineret și a inițiativei de ocupare a tinerilor uh, pe teren. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! M-a încurajat faptul că ați recunoscut progresele făcute și că ați spus și că mai sunt și probleme nerezolvate. Mi se pare important. În ceea ce privește proiectul nostru de raport, uh, cred că colegii sunt și ei de aceeași părere, și anume că avem nevoie de capacitate administrativă pentru a atinge obiectivele acestei scheme. În mod adecvat avem nevoie de modalități de a măsura progresul și cred că e important să mai discutăm uh, idei noi uh, privind evitarea disparității dintre competențe și nevoi în economie, chestiunea la care s-a referit Martina, și de asemenea această idee a calității, a ofertei de calitate. Deci sunt diferite subiecte care trebuie rezolvate. Aștept cu nerăbdare amendamentele din partea colegilor. În ceea ce privește amendamentele, termenul este 10 iulie. Okay, so I conclude. Aici uh, încheiem acest punct. A fost punctul 5. Și acum trecem la punctul 6, misiunea CONT în Croația și Serbia, 17-20 iulie anul curent. Dragi colegi, cred că ați primit un proiect de program pentru această misiune. Mă bucur să văd că unii colegi s-au oferit voluntari. Data trecută aveam deja o listă de nume, acum s-au mai adăugat și alți colegi. Vreau să încurajez pe colegii care merg să uh, intre în contact cât mai rapid cu secretariatul ca să putem începe o planificare mai detaliată. Scopul delegației este să analizeze uh, absorpția fondurilor europene în aceste două state și să analizeze modul în care se poate mări capacitatea administrativă a Serbiei în ceea ce privește aderarea, pregătirea aderării și uh, a Croației ca membra Uniunii Europene. Cred că este important uh, ca delegația să analizeze aceste subiecte. Vom avea de asemenea reuniuni cu membrii guvernului. Cred că veți vedea din program că uh, avem un mix de întâlniri și vizite de proiecte. Accept or, orice fel de comentarii în această fază cu privire la proiectul de program. Am înțeles că avem și un reprezentant al comisiei aici care dorește să ia cuvântul. În legătură cu Serbia, doamna Catherine Wendt este șefă de unitate și persoana care se ocupă de Croația este Ivana Bizevac. Sunteți aici? vă rog să-mi faceți semn și vă rog să comentați situația din Serbia și din Croația în caz că uh, poate fi ceva interesant pentru delegația comisiei noastre din iulie. Yep. Thank you very much, Chair. Perhaps I will start because Mulțumesc, domnule președinte. Încep eu pentru că în Serbia vă și începeți uh, reuniunea. În primul rând, mă bucur să mă aflu aici. Cred că merită să ne gândim la procesul de aderare al Serbiei înainte de a trece la asistență, dacă îmi permiteți. La ora actuală, uh, contextul politic din Serbia este în schimbare. Situația este stabilă. Ultimele alegeri parlamentare au fost anticipate în 2016 și în aprilie 2017 au avut alegeri prezidențiale uh, Candidatul care a câștigat a avut o marjă foarte convingătoare. Alegerile au fost uh, uh, organizate satisfăcător, după părerea noastră, însă uh, reprezentanții OSCE consideră că uh, totuși nu au fost adecvate condițiile de organizare a alegerilor și au observații critice. Candidatul ales a fost ales în, din primul tur, inaugurarea a fost uh, vinerea trecută, am, um, uh, cu participarea comunității internaționale. Guvernul trebuie să fie format până la sfârșitul lunii, în conformitate cu Constituția. Un nou premier a fost numit, trebuie să fie confirmat de adunare. Pentru prima dată uh, se prevede o femeie premier în Serbia. printre prioritățile uh, noilor aleși se numără aderarea la Uniunea Europeană. Trecând acum la aderare, calea uh, către aderarea Serbiei este stabilă, dar nu stă la fel de bine și susținerea pentru aderare nu este la fel de mare uh, ca în alte state. În Muntenegru rata de susținere pentru aderare este de 73% și în Serbia de doar 57%. Prezența rusă se face tot mai mult simțită în uh, Serbia, inclusiv în peisajul mediatic. Serbia uh, este un membru activ la negocieri, sunt 10 capitole de negociere deschise, ultimele două au fost deschise săptămâna trecută în cadrul unei conferințe interguvernamentale. Serbii consideră, și poate interesant pentru delegați, că procesul e prea lent. Ei ei ar dori ca aceste capitole să se deschidă și să se închidă mult mai rapid. Din partea Comisiei pot să vă spun că noi lucrăm cât de repede putem. Avem contacte intense cu administrația sârbă și cu echipa de negociere. Am putea pregăti mai multe capitole în cadrul președinției estone, însă totul depinde de progresele făcute chiar de Serbia. În general, se pune accentul pe agenda de reforme, acesteia, mai ales în domeniul juridic, în domeniul administrației publice și al guvernanței economice. Sunt două domenii în care ritmul de negociere este foarte important, și anume statul de drept și dialogul cu Priștina. În cazul uh, dialogului cu Priștina, Comisia lucrează cu SEAE, care uh, raportează de două ori pe an în fața Consiliului cu privire la reformele făcute în legătură cu statul de drept și cu normalizarea. La ora actuală am uh, raportat că ambele procese merg înainte, nu prea rapid, dar merg înainte. Nu există deocamdată blocaje uh, la negocierea capitol, la uh, capitolele de negociere, mă scuzați. Aș dori acum să trec la asistența pe care o oferim Serbiei pe plan financiar. Serbia primește aproximativ 200 de milioane de euro pe an prin instrumentul de preaderare IPA-IPA 2. Sprijinim uh, Serbia pe calea reformelor și în procesul de aderare uh, în domeniul guvernanței democratice, al statului de drept, al drepturilor fundamentale, energie, transport, mediu, competitivitate, educație, ocupare și agricultură. În conformitate cu principiile IPA 2, pe plan sectorial ne concentrăm pe un număr limitat de sectoare anual ca să ne asigurăm că avem un impact mai mare. Dorim să acordăm prioritate proiectelor în funcție de importanța lor în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană și de gradul de maturitate, de pregătire. Deci încercăm să alegem proiecte cât mai coapte pentru finanțare. Astfel dorim să scurtăm perioada dintre programare și punere în aplicare. Multe din proiectele pe care le veți vizita au și-au originea în 2012-2013, atunci termenul era mai lung, acum a fost din nou scurtat. La proiectele de infrastructură, Serbia a creat uh, un pipeline unic de proiecte care permite o evaluare individuală și prioritizarea proiectelor de infrastructură finanțate de UE sau uh, finanțate la nivel național uh, de sau de alți donatori. Apoi, gestiunea indirectă, în 2013, pentru prima dată, am uh, permis Serbiei să gestioneze fondurile europene pe baza unei evaluări pozitive a acestei țări de a aplica fondurile. În 2013 uh, și 2014, uh, fondurile, programele din cadrul IPA, finanțate cu fonduri IPA, au fost, finanțate, au fost gestionate indirect și e vorba de sectoare care sunt precursoarele fondurilor structurale, mediu, transport și energie. Desigur, fondurile de preaderare pregătesc și pentru PAC și acelea sunt gestionate de Direcția Generală Agri. Prima provocare pentru Serbia a fost uh, în uh, a fost recent, ei au reușit să contracteze 85% din fonduri, ceea ce este o performanță foarte bună, date fiind uh, provocările uh, legate de uh, încheierea de contracte, din lipsă de personal și din cauze legate de autoritatea de gestiune. Însă autoritățile au reușit să rezolve în mod constructiv aceste proiecte. Veți vizita unele din proiecte finanțate din fondurile de preaderare inclusiv cele în cadrul cărora am acordat asistență tehnică autorităților sârbe. Concluziile pe care le-am tras din punerea în aplicare a acestor prime programe prin gestiune indirectă uh, vor fi folosite pentru următoarele. De asemenea, uh, punem accentul pe ameliorarea sistemului uh, de finanțe publice din Serbia la modul general, ca să ne asigurăm că atât fondurile europene cât și cele naționale sunt bine gestionate. Am început negocierile pe uh, capitolul relevant 32, control financiar. Serbia a adoptat în decembrie 2015 un program de reformă și uh, noi sprijinim punerea în aplicare atât a acestuia cât și a obligațiilor ce revin Serbiei în temeiul capitolului 32 dorim să se consolideze capacitățile instituțiilor de audit de stat și oferim sprijin uh, financiar în valoare de 80 de milioane de euro. Sperăm ca proiectele pe care le veți vizita să vă dea o imagine completă a uh, situației în domeniul administrației publice, a gestiunii financiare, a dezvoltării MM-urilor, și, de asemenea, a uh, sprijinului acordat autorităților pentru implementarea fondurilor europene. Aș vrea să închei cu o singură observație legată de vizibilitate. Considerăm că vizibilitatea Uniunii Europene și mai ales a fondurilor europene este critică în Serbia, dat fiind contextul menționat la început, uh, suntem primul partener comercial și de asistență uh, al Serbiei, însă acest lucru nu se reflectă în percepția cetățenilor sârbi, care își închipuie că China și Rusia sunt principalii investitori din Serbia. Recunoașterea UE ca principal donator se ameliorează, însă nu reflectă încă uh, realitatea, și anume că noi oferim cel mai mare sprijin Serbiei. Încercăm constant să ameliorăm vizibilitatea Uniunii Europene, Comisarul a discutat, comisara a discutat cu uh, omologul, comisarul, mă scuzați, a discutat cu omologul său, a uh, vizitat proiecte legate de agenda de conectivitate din Serbia. Sunt chestiuni pe care încercăm să ne concentrăm și cred că și vizita dumneavoastră la fața locului va fi utilă în acest sens și, de asemenea, uh, va fi util să vizitați proiectele uh, de după inundațiile din 2014, care sunt un exemplu bun al acțiunilor noastre. Vă mulțumesc! Okay. Thank you uh, for that, for the background. Mulțumim pentru aceste informații și pentru recomandări cu privire la lucrurile pe, la care trebuie să fim atenți în uh, Serbia. Poate colega dumneavoastră ne va spune câte ceva despre Croația. Mulțumesc. Situația în Croația e cu totul alta decât situația din Serbia. Știm cu toții că Croația este cel mai recent stat membru al Uniunii Europene. Nu voi intra în detalii legate de viața politică. Poate o singură informație, și anume, după două alegeri ne confruntăm cu o nouă sau ne-am confruntat cu o nouă criză politică în, în Croația, dar între timp această criză s-a rezolvat, noi miniștri au fost numiți chiar săptămâna trecută și pentru moment situația pare a fi stabilă. În cazul Croației, E important să menționăm faptul că acest stat a trecut prin aceleași experiențe ca și Serbia în perioada de preaderare. în uh, perioada de 1 iulie-decembrie uh, 2013 a fost uh, prima perioadă în care s-au folosit uh, și fondurile structurale în Croația. După aceea uh, s-au lăsat la o parte rezidurile instrumentului de preaderare și uh, Croația a devenit uh, membru cu drepturi de plin al Uniunii Europene. Trebuie să ținem cont însă de faptul că Croația a primit uh, de 9 ori mai multe alocări uh, decât în mod normal, cel puțin într-o primă fază. Pentru asta a fost necesară o reformă administrativă, în general, care a fost, uh, de altfel, uh, dusă la sfârșit. 6,8 miliarde de euro din cele 10,7 miliarde alocate uh, Croației sunt gestionate prin intermediul PO-urilor. Dar și în cazul Croației, la fel ca și în cazul Serbiei, de la bun început uh, a existat acea gestiune partajată a fondurilor și tocmai de aceea mi se pare salutar faptul că aveți ocazia de a vă da, discuta direct cu autoritățile care vor avea astfel uh, posibilitatea de a vă prezenta propriile lor acțiuni, în parte acțiuni corective. Chiar pentru îmbunătățirea absorției și punerii în aplicare a fondurilor europene. Pentru că trebuie să fim uh, sinceri, uh, Croația nu stă genial la capitolul acesta. Dar am ținut cont de faptul că avem de-a face cu cel mai nou stat membru care beneficia de o alocare uh, uriașă într-o, perio- într perioadă scurtă și în plus am ținut cont de faptul că se adaugă noi uh, domenii de finanțare. La început, uh, mediul, transportul, resursele umane și agricultura erau vizate și acum au apărut noi uh, priorități de investiții, priorități noi pentru autoritățile care se ocupă de mm, utilizarea fondurilor europene. Uh, E vorba, spre exemplu, de educație, sănătate, infrastructura în bandă largă și altele asemenea. Fondurile structurare și de investiții reprezintă 74% din investițiile publice din Croația. E o cifră importantă. Și tocmai de aceea nu există probleme legate de vizibilitatea Uniunii Europene în Croația. O serie de sondaje dovedesc că cetățenii croați sunt conștienți de investițiile europene, dar bineînțeles niciodată nu, nu-i destul și tocmai de aceea DG Regio împreună cu autoritățile naționale lucrează la îmbunătățirea, la sporirea vizibilității Uniunii Europene. Un alt uh, subiect important uh, ca și bază juridică pentru punerea în aplicare în această perioadă. E vorba despre un aspect care vizează atât Croația cât și celelalte state membre. Uh, Uh, deci un uh, element esențial este, este reprezentat de condiționalitățile ex ante care trebuie să fie îndeplinite de către un stat membru pentru a beneficia de finanțare într-un anumit sector. De obicei, e necesară o strategie națională într-un uh, sector pentru ca investițiile europene să fie cât mai eficiente cu puțință și să fie prioritizate. Asta nu se întâmpla în trecut. Și mai există un, uh, un element, acel cadru de performanță pe care îl cunoașteți cu toții. S-au introdus mai multe mecanisme de Uh, evaluare uh, de evaluare a efectelor politicii de coeziune pe baza indicatorilor, dintre care unii sunt aceiași pentru toate statele membre, se va putea stabili ce anume s-a făcut și ce anume s-a obținut. Și există uh, două praguri esențiale din acest punct de vedere, și anume finele anului 2018 și finele anului 2023. Din programul dumneavoastră văd că vă veți întâlni cu un uh, director al unei uh, autorități naționale de gestiune pentru unul dintre programele operaționale finanțate din Uniunea Europeană. Veți discuta despre utilizarea pe viitor a EFSI. Să știți că obținem o serie de, sau există o serie de rapoarte pe tema aceasta, rapoarte făcute de ministrul, Ministerul pentru Dezvoltare, uh, în fața uh, guvernului. Deci odată la două săptămâni, mi se pare, există întruniri de genul acesta în care se discută tocmai despre utilizarea fondurilor uh, europene. Văd de asemenea că veți vizita o serie de proiecte de infrastructură, care sunt cele mai vizibile pentru cetățeanul croat de rând. Dar uh, un exemplu pozitiv în acest sens ar fi și acel biocentru pe care noi vrem să-l promovăm și pe viitor. Ne dorim uh, investiții nu doar în infrastructura fizică, ci și în uh, te- tehnologie, în știință. Și esențială în acest context este strategia privind uh, privind uh, specializarea inteligentă, una dintre condiționalitățile ex ante care guvernează sectorul științei și cercetării. Mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante. Martina, e o întrebare? Tocmai am primit uh, programul actualizat și comparam versiunile. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc secretariatului pentru acest program echilibrat. Poate n-ar fi rău să vizităm și niște ONG-uri, poate împreună găsim o soluție, ne întâlnim cu autorități, cu cu uh, reprezentanții ai IMM-urilor, ai mediului academic, etc. și ONG-urile ar fi uh, importante. Vreau să întreb de asemenea dacă va veni alături de noi cineva din partea comisiei. E întotdeauna utilă prezența unui reprezentant al comisiei și, bineînțeles, reprezentantul curții de conturi e important, dar îi văd numele aici în program. E important să mergem împreună în misiuni de genul acesta. Și am și niște întrebări specifice. Serbia, în primul rând. Vreau să aflu care sunt provocările esențiale din punctul dumneavoastră de vedere? Pe ce ar trebui să ne concentrăm noi? Ați spus că vizita noastră este utilă, dar vreau să vă întreb uh, ce anume doriți să facem noi. Deci dacă e utilă, cum anume putem sau ce anume așteptați de la noi? După aceea, din perspectiva finanțării europene, considerați că corupția în Serbia este un factor important? Cum anume funcționează lupta împotriva corupției în Serbia? S-au făcut suficiente? Trebuie să fie făcute mai multe? După aceea, cum anume evaluează Comisia efectele uh, sau valoarea adăugată a fondurilor de preaderare. În al doilea rând, în ceea ce privește Croația, vreau să aflu ce face Comisia în practică. Spuneați că există dificultăți uh, legate de administrație și vreau să vă întreb cum anume ajutați dumneavoastră Comisia, cum oferiți uh, formare, asistență tehnică, etc. Și după aceea, care sunt uh, evoluțiile la care ne putem aștepta? Avem, uh, ați menționat pragul 2018, dar care sunt indicatorii pe care îi avem la dispoziție în momentul de față pentru a evalua totul? După aceea, uh, acum mă adresez secretariatului. Să nu uităm că va exista o, comisie, o misiune a Comisiei Emplă în uh, Croația pe tema punerii în aplicare a inițiativei pentru ocuparea tinerilor. Eu am încercat să-i convin pe colegi să nu se deplaseze în Croația, pentru că consider că misiunea aceasta cont uh, este suficientă, ne-am putea ocupa și de inițiativa pentru ocuparea tinerilor, dar misiunea EMPL va fi organizată în septembrie, uh, în septembrie. Eu nu voi fi, uh, nu voi participa la misiune, dar oricum misiunea va avea loc, va fi una restrânsă deci uh, mă adresez uh, secretariatului spunându-i că poate că ar trebui să coordonăm activitatea noastră cu activitatea Comisiei Emplă. Mulțumim foarte mult! Uh, secretariatul trebuie să analizeze sugestia legată de ONG-uri. Au existat câteva întrebări puse de Martina. Am și eu o întrebare pe tema Serbiei. Ne puteți spune câte ceva despre descentralizarea gestiunii fondurilor IPA. S-a realizat această descentralizare sau trebuie să analizăm la fața locului subiectului, subiectul? În al doilea rând, condiționalitățile. Am înțeles că în cazul anumitor proiecte, condițiile nu au fost întrunite, proiectele au fost anulate. Ce ne puteți spune despre asta? Și poate că ne-ați putea răspunde la întrebarea legată de reprezentantul comisiei care se va alătura sau nu misiunii noștri. să știți multe despre state, despre diferitele teme și ar fi uh, utilă prezența unui reprezentant al uh, comisiei în misiunea noastră. Mulțumesc foarte mult. Ați întrebat uh, ce se întâmplă cu reprezentarea noastră la fața locului. Cred că suntem uh, a doua în lume ca și uh, număr de membri și uh, pot să spun că membrii dumneavoastră vor fi însoțiți și pe mâini bune de-a lungul întregii vizite. Veți avea toate informațiile pe care le doriți și de care aveți nevoie. În ceea ce privește principalele provocări cu care se confruntă Serbia astăzi, uh, din capul locului trebuie spus că e vorba de o țară care ar trebui să facă totul de la zero, atunci când a început în 2013, a început totul de la zero și în mare parte era vorba de gestiune indirectă. Deci o mare provocare. O asemenea provocare a însemnat și recrutarea și menținerea unor resurse umane suficiente. E vorba de uh, o bună administrare și o bună administrație. E o problemă comună în Europa, dar noi înțelegem asta mai cu seamă când vine vorba de integrarea europeană a acestor state membre aspirante în administrația uh, sârbă avem anumite caracteristici în sensul că ne-am dorit ca problematica europeană să fie mai transversală și să fie mai multe persoane din administrație conștiente de, și cap, capacitate de a aborda problemele europene. Este clar că avem, pe de o parte, negocieri, avem un buget care trebuie bine cheltuit, pe altă parte trebuie ca și resursele umane să fie pe măsură. Apoi, se subliniază din nou importanța care trebuie acordată asistenței financiare pe care Uniunea Europeană o acordă uh, unei țări cum este Serbia și veți vizita anumite locații unde s-au cheltuit acești bani. E important să știe cum s-au cheltuit acești bani, bineînțeles. Noi acordăm prioritate acelor investiții uh, din dezvoltarea economică, reforma statului de drept uh, și reforma administrației publice. Aici se pune accentul, aici sunt banii cheltuiți cu prioritate. Mai este o problemă în Serbia, o provocare de care aș dori să vă vorbesc. M-am întâlnit cu persoana care se ocupă de monitorizarea statului de drept și, într-adevăr, o mare problemă în această țară este acesta de drept, drept și lupta împotriva corupției. Structurile de luptă împotriva corupției nu există niciun consiliu, niciun comisie în acest sens nu au fost organizate, deci uh, sunt progrese mari de făcut în acest uh, domeniu atât de important. Apoi, cum se măsoară plus valoarea intervenției noastre? Este exact ceea ce dorim noi să se întâmple, rezultate concrete pe teren, să ajutăm Serbia astfel în procesul de preaderare. Monitorizăm uh, performanța bazat pe indicatori și obiective foarte clar precizate. Asta e foarte important. Deci avem plan de acțiune și acțiuni bine delimitate. Știm dinainte ce dorim să monitorizăm, ce dorim să urmărim în implementarea proiectelor. Este vorba de cadrul de performanță uh, pe care ni l-am fixat cu toți indicatorii săi de performanță, așadar mai există un fel de bonus de performanță, performance reward, care a fost introdus în cadrul IPA, care reflectă performanța unei țări uh, în uh, implementarea acestor fonduri. Este uh, acest program IPA pentru Serbia un succes, este prea devreme să o spunem, de-abia a început în 2000 13, deci este mult prea devreme și oricum capacitățile uh, umane, dar și financiare au fost reduse la început, însă în ultimele luni, în ultimii ani, resursele au crescut. Și din discuțiile pe care le-am avut uh, și la delegația uh, din Belgrad și la Bruxelles ne arată că s-au făcut progrese Însă aceste progrese trebuie menținute, cadența trebuie menținută și pentru anii viitori. Cât privește condiționalitatea, asta este foarte importantă și m-aș întoarce înapoi la cât de mature sau nu sunt proiectele pe care le primim. Uh, la început au existat proiecte cu prea multe condiții și condiționalități atașate și și este foarte clar că proiectul respectiv nu prea putea să fie dus uh, până la capăt. Acum uh, introducem anumite condiționalități mai mijloc, pe mijlocul sau la sfârșitul implementării procesul, uh, proiectului pentru a putea să însoțim acest demers. Progresele în acest fel se fac resimțite. Și cât privește Croația? Da. Ce face Comisia pentru a îmbunătăți uh, capacitatea administrativă. Aici aș menționa câteva activități, dar lista nu este exhaustivă. Ajutor direct și zilnic pe care îl acordăm din partea unității noastre și a tuturor unităților geografice către uh, autoritățile de gestionare. Asta facem constant. Avem însă la DG Regio o unitate uh, uh, orizontală care se ocupă exclusiv de capacitatea administrativă. Acolo se pun la punct o serie de instrumente care să ajute statul membru care are nevoie de astfel de ajutor. Avem și o bază de date de competențe care a fost pusă la punct și completată cu o serie de CV-uri, de descrieri de sarcini și de uh, tipuri de profiluri necesare uh, pentru autoritățile de gestiune din statele membre. Apoi avem un instrument de tip peer-to-peer, -peer, un fel de instrument TAIEX, așadar, care de fapt nu presupune o asistență, asistență financiară, ci mai mult un schimb de experiențe care are loc între statele membre care se pricep la ceva și care pot să ajute un stat membru sau un stat oarecare care are nevoie de ajutor într-un anumit domeniu specific. Mai mult decât atât, pentru fiecare program operațional avem uh, o rubrică asistență tehnică care uh, cuprinde acele măsuri care trebuie să fie luate. Ați vorbit, uh, altele, de formarea personalului. Monitorizăm cu atenție tot ce fac aceste autorități de gestiune la fața locului, iar vestea bună, în cazul Croației, este că în luna mai s-a luat o decizie guvernamentală de a angaja vreo 600-650 de persoane la uh, agențiile și entitățile legate de ESIF, nu numai, ESIF, deci nu numai la uh, Ministerul de, de Resort, dar și în agenții, uh, inclusiv pentru fondurile politice, agricole, pescuit și așa mai departe. Bineînțeles că angaja oameni nu rezolvă problemele în totalitate, dar este un pas înainte. Și atunci procedurile se simplifică sau se scurtează pentru că, într-adevăr, angajarea unor funcționari publici uh, este un proces mai îndelungat în general. Ei uh, respectă legea, dar doresc, bineînțeles, să angajeze aceste persoane într-un mod uh, rapid și eficient. Alte lucruri făcute de comisie. Uh, de pildă, ajutare de stat sau uh, licitații publice sau uh, achiziții publice, există acele condiționalități exante de tip orizontal. Ce înseamnă asta? Pentru a cheltui banii UE, statele membre trebuie să vină cu niște planuri de acțiune care, în mod normal, înseamnă că trebuie să creeze niște manuale sau acest gen de, alt gen de materiale, de formare, de training pentru instruirea acestor persoane care se ocupă cu implementarea fondurilor. Apoi, mai ales pentru proiectele de infrastructură și implementarea acestora, DG Regio cooperează strâns și plătește uh, la bugetul uh, programului Jaspers de la BEI, care la rândul său îi ajută pe cei din statele membre să implementeze proiectele de infrastructură și ne întâlnim uh, într-un cadru bilateral noi, BEI și Croația. Ne vom întâlni chiar înainte ca dumneavoastră să plecați în misiunea respectivă. Comisia, prin SRSS, uh, o agenție nouă, uh, încearcă să implementeze noi proiecte și vor exista niște consultări în acest sens săptămâna viitoare care vizează capacitatea administrativă. <clears throat> Poate că nu am uh, intrat suficient în detaliu ca să vă spun ce facem noi pentru a măsura implementarea și, și progresele realizate în această țară. V-am dat uh, câteva date pentru a vedea performanța. Pentru Croația, în mod concret, pot să vă spun că avem rapoarte trimestriale care sunt trimise uh, guvernului. Firstly, their internal mai întâi de toate, raportările lor interne ne sunt transmise nouă și până la sfârșitul săptămânii sau a lunii va trebui să primim un, rapoartele anuale de punere în aplicare pentru toate programele operaționale vom evalua progresul uh, înregistrat cadrul de performanță este o măsură de reglementare, dar din moment ce avem zilnic contact cu autoritățile, organizăm, bineînțeles, și ședințe tehnice și evaluăm, bineînțeles, progresul înregistrat. Vă mulțumim pentru aceste răspunsuri uh, complexe. Iată, încheiem discuția pe marginea acestui subiect. Uh, colegii cu siguranță vor primi noi actualizări ale programului pe măsură ce ne apropiem de data plecării. Mulțumesc anticipat uh, secretariatului și Comisiei pentru asistența oferită. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul special uh, al Curții de Conturi cu privire la asistența financiară acordată de UE Tunisiei. Uh, domnul Pinksten, reprezentantul uh, Curții de Conturi, poate deschide dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, stimați membri ai Comisiei. Vă amintiți cu toții că în ianuarie 2011 a a avut loc Revoluția de Iasomie, începutul uh, primăverii arabe. Pentru perioada 2011-2015, 1,3 miliarde de euro au fost alocate de către Comisia Europeană pentru contribuția la tranziția democratică și pentru stabilizarea econom- stabilitatea economică. Acestea au fost obiectivele majore ale intervenției UE. Voi prezenta raportul în patru uh, părți. Voi spune câte ceva despre audit în sine, voi spune câte ceva despre observațiile noastre, ceva despre PEFA și mai apoi recomandările noastre. Mai întâi și mai întâi Obiectivul uh, auditului a fost acela de a descoperi în ce măsură fondurile europene au fost uh, bine cheltuite. Eficiența și eficacitatea au fost uh, punctele esențiale. Ne-am întrebat dacă Comisia Europeană s-a axat pe provocările într-adevăr esențiale din Tunisia și ne-am pus uh, de asemenea întrebare, întrebarea dacă punerea în aplicare a fost corectă sau nu. Mostra aleasă pe, pentru audit a acoperit 70% din asistența financiară acordată de UE Tunisia, Tunisiei. Ce am a auditat? Am auditat 300 uh, de miliarde valoarea creditelor uh, de asistență macrofinanciară. Am auditat șapte proiecte, programe de asistență bugetară și 14 sau 17 proiecte. Așa a arătat auditul. Care au fost uh, descoperirile noastre? Trebuie să recunoaștem de la bun început că Comisia Europeană și SAE s-au axat pe provocările esențiale cu care se confruntat Tunisia. Fondurile europene au crescut, așa cum era de, la, de așteptat. Au, au existat uh, cinci programe de asistență uh, financiară pentru Uh, partea economică, de fapt. Era vorba despre vreo 600 de milioane de euro aici și, mai mult decât atât, pe baza analizelor uh, noastre, am descoperit, dincolo de părțile bune ale implicării Comisiei Europene în Tunisia, și părțile negative. Și anume, ne-am dat seama că Comisia Europeană s-a întins prea departe. 20 de domenii au fost vizate de către asistența oferită de către Comisia Europeană în condițiile în care se stabilise că uh, aceste fonduri se vor axa pe trei domenii maximum. După aceea, coordonarea cu donatorii internaționali, Banca Mondială, FMI, etc., a, a uh, funcționat. Coordonarea a fost de calitate. Dar, dacă ne uităm la programarea comună UE statele membre, ne dăm seama că această coordonare a fost uh, deficitară. Nu a existat această coordonare, deși regulamentul uh, privind instrumentul european de vecinătate, uh, vecinătate prevede această coordonare. Asistența financiară, sprijinul financiar a fost oferit rapid, dar într-o manieră mult prea flexibilă Spre exemplu, ne-am dat seama că uneori condițiile stabilite în uh, acordul de finanțare erau deja întrunite în momentul finanțării sau uh, condițiile acestea erau prea slabe, erau prea ușor de pus în aplicare, de îndeplinit. Spre exemplu, dacă vrei să stimulezi guvernul tunisian, atunci e clar că condițiile impuse guvernului nu ar trebui să fie foarte flexibile. Dacă vrei, spre exemplu, ca reformele structurale să fie puse în, aplicate, în aplicare de statul uh, care primește banii, atunci, uh, bineînțeles, e important să stabilești niște condiții uh, severe, nu foarte flexibile. Deci au existat uh, probleme legate de condiționalitatea sprijinului uh, bugetar. În al treilea rând, evaluarea PFA este foarte importantă, este vorba despre răspunderea pentru cheltuielile publice și financiare și în raport vedeți uh, că ultima evaluare PEFA, PEFA este într-adevăr un instrument uh, foarte important în uh, evaluarea gestiunii cheltuielilor publice. Uh, ce se întâmplă cu fondurile primite din, uh, din afara acestea intră în bugetul național și trebuie să existe ceva care evaluează utilizarea acestor fonduri. Deci vă spuneam că ultima analiză de genul acesta datează din 2010, a mai fost una publicată în martie anul actual, dar uh, această evaluare sau acest raport vine prea târziu. Uh, prin urmare, toate acestea ne fac să tragem concluzia că există o problemă legată de uh, evaluarea PEFA. Și cred că trebuie să spun, uh, așa cum uh, subliniază și Comisia la pagina 56 în legătură cu PEFA, uh, este corect și anume că nu depinde numai de Comisie, ci țarul vizat, țara vizată are controlul de cele mai multe ori. După părerea mea, ca să fiu sincer, uh, și trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, cu toți, acest argument nu este unul foarte solid. După părerea mea, evaluarea PEFA este un element foarte important, uh, iar Parlamentul trebuie să-l analizeze împreună cu Comisia, desigur. Trebuie să fim foarte atenți în cazul acesta al auditului privind Tunisia, dar și în termeni mai generali. Deci voiam neapărat să spun câteva cuvinte despre evaluarea PEFA așa cum a fost făcută sau cum nu a fost făcută, ca să spun în cazul Tunisiei. Sau a fost făcută mult prea târziu. Un ultim punct, domnule președinte. Ce concluzie putem trage ă, din audit? Și aș vrea să repet câteva lucruri pe care le-am spus pentru a sublinia importanța acestuia. Ă, pe partea pozitivă, trebuie să spunem că fondurile europene au fost în general bine cheltuite în Tunisia. Banii cheltuiți au adus o contribuție semnificativă la două obiective principale, tranziția democratică și stabilitatea economică. Deci aceste lucruri au fost făcute bine și în mod oportun, ceea ce este important. Trebuie să mai spunem și că abordarea Comisiei și ASEA a fost foarte ambițioasă. E bine să fii ambițios, însă în acest caz s-au abordat prea multe priorități. După cum am mai spus, nu a existat o concentrare, ceea ce, după părerea mea, este o problemă ce trebuie rezolvată. În ceea ce privește cu coordonarea cu alți donatori, aceasta s-a desfășurat foarte bine, felicitări, însă, după cum se prevede în regulament, colaborarea între statele membre nu a fost satisfăcătoare, deci aici ar mai fi loc de mai bine. În ceea ce privește proiectele de sprijin bugetar, acestea nu conțin încă stimulente pentru autoritățile tunisiene, după cum am spus, condițiile erau deja îndeplinite în momentul în care a fost semnat acordul de finanțare sau condițiile au fost prea flexibile. Și trebuie să spun că acest lucru se întâmplă des la capitolul asistență bugetară, nu doar aici, am constatat același lucru în majoritatea auditelor uh, în care am evaluat uh, asistența bugetară. Deci, chiar dacă condițiile nu au fost întrunite sau au fost prea flexibile, banii au fost cheltuiți oricum. Acesta este mesajul cel mai important. Cred că, uh, deci, date fiind sumele mari de sprijin bugetar, deci mai mult de un miliard din 2010 încoace, în 2010 nu, exista o, nu a existat o evaluare PEFA și acest lucru este cel puțin nesatisfăcător, ca să nu spun uh, absolut nesatisfăcător. Și ultima mea concluzie se referă la asistența macrofinanciară, 2 milioane pe care încă nu le-am menționat. Acest uh, credit era absolut necesar, uh, în mod urgent, uh, în acest stat. Am constatat însă că a durat 2 ani organizarea acestuia. Și bine, am putea să spunem că e vorba de Tunisia, că a fost nevoie de mai mult de 11 luni, însă apoi să se proceseze la nivel european, ceea ce, după părerea noastră, e mult, mai lung, e mult prea lung, un termen mult prea lung, mai ales că era mare nevoie de acești bani. Aș dori acum să închei, domnule președinte, spunând câteva cuvinte despre documentul uh, raportorului dumneavoastră. Cred că este un document excelent. Uh, țin să-l felicit pe domnul raportor Parnio. E un text foarte, foarte bine făcut și trebuie să uh, îl felicit pe domnul raportor și pentru cele 10 recomandări din concluzie sunt întru totul de acord cu ele. Așadar, în documentul dumneavoastră mi se pare că puneți degetul pe rană și uh, cred că dacă ați ascultat bine ce am spus, uh, veți vedea că ideile mele corespund perfect cu documentul dumneavoastră. Să știți că m-am uitat la textul dumneavoastră după ce mi-am pregătit discursul. Deci, iată că suntem practic de aceeași părere. Uh, Mă bucur, vă felicit și cred că putem spune că împărtășim recomandările și concluziile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru răbdare ă, la această oră târzie. Mulțumesc! Mulțumesc! Ca de obicei, iată o prezentare foarte cuprinzătoare. Da, așa e cum ați spus. Dăm cuvântul domnului raportor, domnul Parniu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și eu la rândul meu, membrului raportor al Curții de Conturi. Mi-a făcut mare plăcere să vă ascult. Uh, mă vă mulțumesc și pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus la adresa mea. Într-adevăr, uh, aceste 10 recomandări sunt susținute, cred eu, de toți membrii din Parlamentul European care s-au uh, implicat în redactarea raportului meu și doresc să le mulțumesc cu această ocazie raportorilor din umbră, care sunt de altfel și ei prezenți și vor lua cuvântul după mine, începând cu colegul de la PPE, Tomaș. Aș vrea să vă mai spun și că a fost foarte important să Uh, arătăm, domnule raportor, că aveți un, ați făcut un raport de foarte bună calitate. Trebuie să vă spun că și eu sunt de acord cu concluziile dumneavoastră și cu recomandările dumneavoastră. V-am ascultat acum prezentarea, într-adevăr, și după ce îmi scrisesem propriul raport și văd că, într-adevăr, uh, există o concordanță între abordările noastre uh, eu unul am să mă refer însă rapid la câteva puncte. Ca și dumneavoastră, consider că e foarte important să subliniem că uh, suma de 1,3 miliarde de euro Tunisiei a fost bine cheltuită. Este foarte important să putem uh, spune acest lucru. De asemenea, trebuie să putem spune că fondurile europene și-au adus contribuția la tranziția Um, democratică a Tunisiei după Revoluția de Iasomie, Revoluția Iasomiei din 2011. E important să nu uităm acest lucru. Acum, uh, domnule președinte, documentul meu conține și recomandări politice ale Comisiei de Control Bugetar. În raportul meu, eu salut coordonarea eficace între principalii donatori, BEI, uh, BERD, și instituțiile europene. Invit Comisia Europeană să realizeze o programare comună cu statele membre, după cum ați spus și dumneavoastră, domnule raportor membru al Curții de Conturi, în special Franța și Germania, pentru a se ameliora orientarea și coordonarea asistenței europene. Mai mult am convingerea că Uniunea Europeană poate să ofere un sprijin mai aprofundat autorităților tunisiene dacă se concentrează asupra unui număr mai limitat de domenii mai bine definite și mai precis. În raportul meu invit Comisia Europeană să uh, pună la punct abordarea de sprijin uh, bugetar sectorial selecționând mai bine prioritățile pentru acest stat și condițiile de punere în aplicare a reformelor necesare. Este o abordare europeană mai structurală, aceasta ar fi necesară, și ar facilita procesul de reforme din Tunisia, care este în curs în continuare. În încheiere, aș dori să adresez o întrebare precisă reprezentantului Comisiei Europene în raportul său. Curtea de conturi deploră faptul că ultima evaluare după cum uh, a reieșit și din prezentarea orală. Ultima evaluare PEFA datează din 2010. Din uh, punctul meu de vedere, acest uh, instrument este cel mai bun pentru a măsura progresul reformelor din sectorul finanțelor publice, așteptate pentru 2008-2014, evaluarea PEFA a fost amânată pentru martie 2017. Deci, stimate reprezentant al Comisiei Europene, vă rugăm să ne spuneți dacă această evaluare a fost într-un final publicată și dacă da, ar putea Comisia să ne prezinte concluziile sale. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, pentru atenția asta v-am să spun. Mulțumesc mult, domnule Parnio, Tomaș. <coughs> Já jsem se nejdřív myslel, že, že zkusíš mluvit česky. Mulțumesc. Derek, am crezut că ai să vorbești cehă, dar ai spus doar Tomaș. În fine, îți mulțumesc pentru acest unic cuvânt. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, uh, Curții de Conturi pentru acest raport excelent. A fost foarte ușor de citit, am uh, găsit în el multe lucruri care cu siguranță vor fi utile și în viitor. Aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnului Parniu, pentru munca sa excelentă, pentru acest document excelent. Este evident că domnia sa cunoaște foarte bine acest domeniu. Trei subiecte importante au fost deja menționate și aș dori și eu să subliniez faptul că asistența europeană uh, de vecinătate e foarte importantă, mai ales în situația actuală de securitate. Tunisia reprezintă un actor important nu doar pe plan comercial, ci și pe planul securității. Așadar, asistența pentru Tunisia este foarte importantă. Principala noastră prioritate este să garantăm stabilitatea, pe termen lung, bună administrare, reformele judiciare, dezvoltarea socioeconomică și securitatea în Tunisia. Pentru că acestea uh, influențează întreaga regiune și, de asemenea, relațiile noastre pe termen lung. Este foarte important, deci, să avem o bună cooperare, astfel uh, se pot rezolva problemele legate de uh, terorism, crimă organizată sau spălare de bani sau corupție și de rețelele teroriste. Tunisia este un bun exemplu de tranziție uh, democratică, ca și Maroc. Uh, are o istorie similară cu a unora dintre statele membre și deci cred că statele membre similare își pot oferi ajutorul pentru aceste state. Din păcate, Comisia mai are, ă, Tunisia mai <laughs> are probleme structurale, cum ar fi inegalitățile socioeconomice, șomajul mare, mai ales la tineri, marginalizarea ă, în zonele rurale, toate acestea sunt domenii în care ne putem oferi ajutorul. Și revenind acum la audit în sine, apreciez faptul că din auditul Curții de Conturi se vede că fondurile UE uh, investite în Tunisia au fost bine folosite în ciuda unor deficiențe. Cred că data viitoare ar trebui să identificăm doar 5 priorități ca să nu finanțăm prea multe lucruri. Din această cauză, asistența europeană a fost diluată și ar fi mai bine să ne concentrăm doar asupra domeniilor în care putem să ajutăm Tunisia să obțină o stabilitate sporită și să folosească mai bine fondurile. Mai bine decât acum. Ar fi mai bine așa decât să împărțim suma de bani în multe domenii, între multe domenii este o problemă recurentă în statele ce beneficiază de asistență UE. De asemenea, trebuie să ne gândim ce rol va trebui să joace Uniunea Europeană. Credem că asistența noastră nu trebuie să se limiteze doar la subvenționare. Eu cred că avem șanse de a face schimb de experiență cu Tunisia, schimb de resurse umane. Este un subiect care a mai fost criticat în, strecu- în trecut și anume că uh, noi, uh, statele membre UE, punem la dispoziție prea puțină, puține din cunoștințele noastre privind combaterea corupției, combaterea infracționalității, ajutarea regiunilor afectate de secetă. Mulți cetățeni tunisieni se mută uh, din cauza lipsei de apă potabilă. De asemenea, Erasmus Plus uh, trebuie să fie un program prioritar, ca și Orizontul 2020. Acesta este prezent în Tunisia de mult timp și a dus la uh, succese majore. Un alt subiect important este reprezentat de terorism, de securitate. Economia tunisiană depinde de turism și acesta are de suferit din cauza condițiilor de securitate. Și e clar că acest domeniu ar trebui să fie prioritar la ora actuală pentru investițiile europene, pentru finanțarea europeană. E clar că cadrul de lucru trebuie să fie mai puțin rigid. Tunisia își protejează bine frontierele și controlează bine migrația către Uniunea Europeană. Au uh, operațiuni de arestare foarte reușite, uh, și colaborează cu Uniunea Europeană în diferite uh, operațiuni strategice și de informații. Nu trebuie să uităm acest lucru și nu trebuie să uităm nici rolul jucat de societatea civilă, care a fost unul major în tranziția democratică din Tunisia. Aș dori să subliniez și necesitatea de implementare rapidă mai ales în domeniul uh, securității, migrației și terorismului. Deși uh, prevederile au fost adoptate rapid, punerea în aplicare s-a făcut mult prea lent până acum. În încheiere, cred că acest raport își va aduce contribuția la ameliorarea percepției uh, asupra statelor din Africa de Nord. și a asistenței oferite acolo, care a fost cuprinzătoare. Aceste state doresc cu siguranță să continue colaborarea cu Uniunea Europeană. Nu cred că ele doresc uh, să creeze o, o organizație alternativă și să solicite asistență de la state ca Rusia. Pentru că state ca Rusia de multe ori oferă asistență, însă nu se țin prea des de cuvânt. Mulțumesc. Tomaș. Mulțumesc, Tomaș. nu prea știu ce, <laughs> îmi pare rău. Poate pivo, pivo prosim, adică bere, vă rog, mai mult de atât nu știu. Martina, mulțumesc, domnule președinte. Spuneam deja că nu o să mai vorbesc la ultimul punct, pentru că am vorbit toată după amiaza, însă nu vorbesc în nume propriu, vorbesc în numele domnului Tacula, raportorul din umbră de la ALDE, care nu a putut să fie prezent, deci o să vă transmit uh, ce consideră uh, el important. Asistența pentru state terțe este uh, condiționată când Uniunea Europeană oferă asistență unor state terțe, termenii trebuie să fie clar și ușor de măsurat. În Tunisia, de exemplu, constatăm că uh, unele programe sunt folosite de prea mulți ani. Acest lucru nu este uh, în regulă. Uh, programele de tip, e vorba de programele de tip PR, programe de sprijin pentru redresare și ar trebui să se facă o evaluare mai clară a acestora. Uh, Chiar dacă nu avem o evaluare cuprinzătoare a acestor programe, e destul de clar că nu se monitorizează cuvintele, uh, condițiile de, prefina, de finanțare. Se vede mai ales în acest domeniu uh, că se acoperă multe uh, sfere diferite și ar fi important să se vadă și cum cooperează toate aceste sectoare între ele. Colegul meu dorește de asemenea să mulțumesc raportorului și membrul Curții de Conturi pentru munca lor. Mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul comisiei. Am înțeles că domnul Cole este de față. Vă rog uh, să luați cuvântul și mai ales să răspundeți la unele din întrebări. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule raportor dragi colegi. Este o după masă plăcută pentru mine pentru că este de fapt un uh, raport foarte plăcut și agreabil și există un consens între domnul Parnio și Curtea de Conturi în legătură cu uh, soarta acestui uh, raport, dar consensul, dincolo de micile critice, face că banii cheltuiți în Tunisia sunt bani bine cheltuiți, tonul este foarte uh, constructiv și mulțumesc uh, pentru că și Curtea de Conturi uh, și echipa domnului Pixten au colaborat foarte bine cu noi înainte de redactarea acestui raport. Și uh, este foarte clar că Tunisia a trecut printr-o serie de turbulențe și lucrurile s-au petrecut foarte bine și eficient cu banii europeni domnul Jehovski, de origine cehă, cunoaște propria uh, sa poveste uh, a unei țări care a trecut printr-o serie de provocări uh, la scara istoriei și care nu, nu trebuie subevaluate. Provocările sunt imense și trebuie spus că în șase ani după anul 2011, Tunisia a cunoscut șase guverne diferite. Nu e simplu să uh, te descurci și să te orientezi cu un guvern atât de uh, efemer de fiecare dată. Și apoi, Curtea de Conturi mai spune că uh, s-a contribuit foarte mult cu acești bani la tranziția democratică a acestei țări. Este o concluzie extrem de pozitivă și mă bucur foarte mult că toată lumea recunoaște acest lucru în condițiile în care Tunisia a cunoscut o situație, vă spuneam, cât se poate de complexă în acei ani. Problema este că raportul se concentrează pe 2011-2015 iar ceea ce curtea critică sau a criticat în acel raport se referă la acea perioadă, lucruri care nu mai sunt de actualitate astăzi, pentru că începând cu 2015 situația s-a stabilizat în mare parte, ceea ce înseamnă că multe lucruri cuprinse în raport pentru acea perioadă nu mai sunt de actualitate astăzi, ele fiind îndreptate. Ne bucurăm așadar de concluziile raportului, dar și de concluziile Consiliului din 19 iunie, tot ca reacție la raport și ne bucurăm că uh, Comisia Buget pe 20 iunie a avut o discuție la fel de pozitivă legată de propria sa misiune de evaluare la fața locului uh, în Tunisia, care a fost locul 4 săptămâni înainte și care a permis membrilor să vadă ce drum a fost parcurs de această țară, și cum fondurile UE au ajutat la această situație mai pozitivă astăzi. Pe de altă parte, Curtea a trasat patru recomandări pe care noi le-am acceptat, iar raportorul de asemenea a venit cu 10 recomandări și cunoaștem aceste recomandări și ne-am așteptat această dezbatere pentru a uh, încerca să punem în aplicare ambele seturi de recomandări. Programarea comună, joint programming, așa cum a fost, cum a fost menționat aici, să nu uităm că în Consiliul de Dezvoltare din 2012 s-a trasat acest obiectiv și el a fost repetat în 2016. Ministrii au spus că programarea comună este un obiectiv important, dar trebuie să fie făcut pe bază voluntară. În aceste condiții, Consiliul spune că se străduiește să facă totul pentru a avea programarea comună, dar dacă statele membre nu o fac, nu există instrumente juridice pentru a forța un stat să facă acest lucru. Există scenarii și posibilități când anumite state membre își doresc programarea comună <clears throat> Pe când în alte cazuri uh, există o analiză comună, dar nu un program operațional comun între comisie și uh, o țară anume. În alte cazuri e vorba de o abordare pur sectoria, sectorială, anumite sectoare fiind în mod deliberat lăsate pe din afara programării comune. Iată, deci, uh, nu este ceva ce se poate face uh, peste noapte. E vorba de ceva relativ nou care trebuie implementat, iar în privința Tunisiei lucrurile se mișcă bine de vreo 2 ani încoace, de când a început uh, această programare comună, de când uh, cu G7 <clears throat> și anul 2015 lucrurile se mișcă pot să vă spun că suntem pe cale de a finaliza un, uh, cadru de sprijin uh, unic și alte instrumente care să uh, permită statelor membre să intre pe această cale a programării comune. Avem 18 state membre prezente în Tunisia, cu toate sunt implicate în aceste eforturi avem uh, în Tunisia un plan uh, cincinal de dezvoltare la toate nivelurile, deci baza există pentru programarea comună. De asemenea, considerăm că curtea pe bună dreptate ne-a recomandat să fim un pic mai concentrați atât de ce privește sectoarele, dar și când vine vorba de condiționalități. Nu sunt totuși la fel de acord cu onorabilul membru al Curții de Conturi atunci când a spus că am fost prea generoși cu condițiile. Din potrivă, pot să-i demonstrez că în o serie de cazuri nu am plătit toți banii care trebuiau trimiși pentru că nu s-au uh, îndeplinit niște condiții. Trebuie să facem o distinție între tranșele fixe care se fac la semnătură și tranșele variabile. Aici, la tranșele variabile, se fac niște evaluări din extern, de către niște auditori externi <clears throat> și se face o analiză a condițiilor îndeplinite sau nu și dacă să se plătească 100%, 50% sau 0% din suma convenită. Facem asta în alte țări, o facem și în Tunisia și pot să vă spun că în anumite cazuri n-am plătit suma integrală pentru că nu am avut impresia că lucrurile stăteau așa cum trebuia să stea. Cât privește numărul de sectoare vizate, uh, curtea ne, ne recomandă să fim mai concentrați pe un număr mai restrâns de uh, sectoare Acum însă, cum avem mai mare stabilitate guvernamentală și parlamentară, există și o mai mare vizibilitate și atunci e mai simplu astăzi să ai priorități decât în trecut. Acestea fiind spuse, Curtea de Conturi trebuie spus că a evaluat uh, asistența UE pentru Tunisia pe un plan foarte larg, nu numai asistența macrofinanciară și nu numai instrumentul de vecinătate. Noi avem uh, foarte multe linii bugetare, peste 10 folosite cu această țară. Și atunci când ai o gamă așa de mare de linii bugetare într-o țară, atunci este puțin artificial să vii să spui nu, ne vom mărgi numai la trei um, sectoare. Da, trebuie să fim concentrați, este adevărat, dar cred că nu trebuie să fim uh, obsedați de numai trei sectoare sau numai de un instrument, cum ar fi instrumentul de vecinătate, eu cred că nu așa stau lucrurile. Noi încercăm să raționalizăm toate aceste eforturi, să facem un fel de clustere și să vedem ce putem să facem cu ajutorul pentru uh, Tunisia după 2020. Pentru că avem un cadru acum care va expira la sfârșitul acestui an și este clar că avem și studiul de vecinătate pe un număr precis de sectoare <clears throat> și vedem că mai avem o linie bugetară care va continua până în 2020 inclusiv. Însă avem o serie de comunicări în acest domeniu, inclusiv una din septembrie anul trecut, și pentru prima dată când Comisia a, a avut o abordare de acest gen pentru o anumită țară, comunicând în legătură cu prioritățile. Pot să vă spun de în legătură cu PIFA, PFA, programul menționat de domnul Parnio, dar trebuie ca lucrurile să se petreacă mai frecvent. În mod normal, această inițiativă intervin odată la patru ani, însă raportul care viza perioada raportului a fost publicată de-abia anul acesta și ce se va petrece în continuare nu va fi analizat, rezumat decât peste 2 sau 3 ani. Uh, domnul Parniu ne propune și o schimbare a metodologiei aici, foarte interesant, dar uh, Vreau să precizez asta pentru că a spus asta și Curtea de Conturi. În sfârșit, domnule președinte, vreau să spun că asistența noastră și implicarea noastră în proiecte în Tunisia, ca și în alte țări, este în permanență monitorizată și evaluată. Dar nu avem în acest moment o evaluare a întregii țări așa cum face Curtea de Conturi și bine că face acest lucru. Avem însă o, un sistem de evaluare pe sectoare și orientată pe proiect, pe rezultate și care ne dă o idee destul de clară a performanței proiectelor. Deci putem să vă dăm asigurări cum că monitorizarea și evaluarea la fața locului este autentică, realistă și ne dă posibilitatea să și uh, modificăm, dacă este cazul, lucrurile pe care le facem acolo. Mulțumesc foarte mult. Domnul Paxton, dacă se poate să reacționați rapid la cele auzite aici. Da, voi face o singură observație, dacă îmi permiteți. Asta apropo de concentrare. E vorba de gestiunea finanțelor publice. Cred că toată lumea Comisia. Comisia știe cum stau lucrurile. E vorba de gestiunea publică a finanțelor. Un lucru foarte important. Haideți să vedem raportul PEFA 2015 pe care uh, se întâmplă că l-am în uh, fața ochilor. Care este ratingul aici? D+. plus este cel mai prost rating posibil. Așadar, gestiunea uh, publică a finanțelor uh, trebuie neapărat abordată, e ceva în regulă aici, asta e singura mea observație. În rest, totul este bine și frumos, uh, criticile sunt cele care sunt, însă dacă un lucru trebuie rezolvat, acesta trebuie rezolvat. Mulțumesc! În sfârșit, domnule Parniu, nu doriți să interveniți? Da, vreau să mulțumesc încă o dată uh, domnului de la Curtea de Conturi și să salut de asemenea munca depusă de reprezentantul Comisiei Europene și de asemenea să spun că apreciez calitatea răspunsurilor pe care le-am obținut. Într-adevăr, e bine că ați spus că recomandările făcute de Curtea de Conturi și de domnul Pixtan au fost uh, auzite, așa cum auzite sunt și recomandările făcute de Comisia Control Bugetar prin persoana mea, prin aportul meu, sunt lucruri importante, aceste recomandări, care zic eu că merg pe calea cea bună și care vor permite Tunisiei, care se confruntă în continuare cu o situație dificilă, să depășească aceste probleme și să răspundă provocărilor cu care eh, se înfruntă nu numai pentru ea, pentru Tunisia ca țară, ci și, ci și pentru noi, uh, pentru noi europenii. Mulțumesc foarte mult! Discuția a fost foarte bună, prezentările au fost deosebit de interesante. E bine că există un asemenea consens între comisie și curtea de conturi și așa mai departe. Ceva foarte pozitiv. Mulțumesc foarte mult! Diverse nimic. Ne întâlnim pe 12 iulie la următoarea ședință. Vă mulțumesc foarte mult!